Good. Dear colleagues... Dragi colegi, domnilor și domnilor, haideți să începem. Însă înainte de a ne începe lucrările, le voi permite interpreților să ne transmită câteva informații în legătură cu situația lor. Thanks a lot and of course we are aware about the situation. Mulțumesc. Cunoaștem foarte bine situația și să sperăm că administrația va ajunge în curând la o soluție. Vă mulțumesc, după cum spuneam. Punctul 1. Adoptarea ordinii de zi. Dacă sunt uh, cereri de schimbare sau modificare a ordinii de zi, vă rog, dacă nu, atunci se adoptă. Punctul 2. Adoptarea procesului verbal de la întâlnirea din 20-21 iunie. Dacă nu sunt obiecții, până la sfârșitul ședinței noastre, acesta se consideră adoptat. Punctul 3. Deciziile coordonatorilor. Decizii luate la întâlnirea din 20-21 iunie. Aceeași procedură, dacă nu sunt obiecții, se adoptă. Punctul 4. Ședința, ca de obicei, este transmisă în direct pe internet, deci spunem și noi bun venit tuturor ascultătorilor noștri de la Lisabona până la Helsinki sau Tesalonic. Avem interpretare. Așa că vă rog să vorbiți uh, cu putere și nu foarte rapid pentru ca toată lumea să poată fi interpretat cum trebuie. Și aceasta ne aduce la punctul 5 care este principalul punct de dezbatere pentru această după masă. Este vorba de o audiere publică la comisia noastră, la comisia INTE, în ceea ce privește acordul de parteneriat economic UE-Japonia. Dorim să analizăm îndeaproape acest acord, din păcate, domnul Jean-Luc de Martin nu este aici, dar va veni, se pare, în câteva clipe. Cred că toată lumea cunoaște acest acord comercial și uh, contextul său. În mod normal, Acordul trebuie semnat chiar săptămâna aceasta, pe 11 iulie, însă uh, datorită inundațiilor uh, grave din uh, Japonia, semnatura a fost amânată. Și aș vrea de altfel să vă rog să păstrăm un minut de reculegere pentru victimele acestui, acestei inundații. Thanks a lot. So it's totally clear that um, Vă mulțumesc. Din partea comisiei noastre, din partea comisiei INTA, doresc să uh, exprimăm condoleanțele noastre față de cei afectați și familiile victimelor. Vinerea trecută, Consiliul și-a dat, a dat undă verde pentru semnarea acestui acord. Deci, din punctul de vedere al Uniunii Europene, totul este pregătit pentru a merge mai departe, pentru a-l semna și pentru a aduce acordul la Parlamentul European înspre ratificare. Parlamentul European fiind ultimul pas, dar bineînțeles și cel mai important pentru acest proces. Și noi, practic, suntem cei care avem ultimul cuvânt de spus asupra acordului. Iar întâlnirea de astăzi este un prim pas înainte în vederea elaborării recomandării noastre pentru acest acord care va fi însoțit și de o rezoluție pe lângă consimțământul obișnuit, tocmai pentru a preciza care este poziția Parlamentului European cu privire la procesul de ratificare. Vom uh, analiza în următoarele luni cu foarte mare atenție acest acord, fără nicio grabă. Vom uh, monitoriza tot ce se întâmplă în acest text și acum suntem la începutul acestui proces, însă nu și finalul său. De altfel, finalul ar putea să aibă loc în noiembrie sau decembrie, deci mai avem uh, ceva de lucru în următoarele săptămâni și luni. Comisia INTA s-a implicat pe deplin în acest proces încă din 2012 am adoptat o poziție a Parlamentului în ceea ce privește negocierile. Am avut două delegații organizate în Japonia în 2011 și 2015 și vom mai avea una care este programată pentru septembrie anul acesta. Am avut și mai multe discuții cu directorul general de la DigiTrade și uh, cred că chiar de trei ori la comisie am avut un uh, seminar organizat de către uh, Departamentul de Politici și foarte multe studii și analize făcute pe această temă. Și partea cea mai importantă, bineînțeles, a muncii noastre pe marginea acestui acord comercial s-a făcut la nivelul grupului de monitorizare sub președinția raportorului permanent, domnul Silva Pereira. Și acest grup de monitorizare s-a întâlnit de 21 de ori în uh, cadrul acestui proces. Am avut deci o relație foarte strânsă cu procesul de negocieri și, uh, de asemenea, o capacitate de influență deosebită din, parla din partea Parlamentului European. Munca noastră pe tema transparenței și poziția UE a fost uh, publicată de asemenea pe pagina de internet a DigiTrade și textul acordului a fost și el publicat imediat după aceea. Am avut uh, am menținut legătura cu mai mulți actori implicați. de-a lungul timpului. În ceea ce privește acordul pe care îl aveți acum în față, din punctul meu de vedere există două probleme importante. În primul rând, problema ratificării a celor două convenții a Organizației Internaționale a Muncii, 105 uh, muncă forțată și 111 discriminarea la locul de muncă și a, uh, problema articolului 8 clauza de revizuire pentru fluxul de date. Vom vedea după intrarea în vigoare a acordului, ar trebui să se introducă un articol, un text suplimentar în acest articol. Deci, iată cele două chestiuni care bănuiesc că vor fi discutate astăzi. În ceea ce privește organizarea audierii, uh, prima parte a audierii, avem uh, uh, drept invitați pe domnul Jean-Luc Marti, director general de la DigiTrade și domnul Yoiki Suzuki, asistent special al Ministerului pentru Afaceri Externe și fost negociator șef din partea Japoniei pentru acordul de parteneriat economic. Bun venit amândorora și înainte de a da cuvântul lui Jean-Luc, Aș vrea să rog pe raportorul nostru permanent, domnul Silva Pereira, să ne facă o scurtă introducere, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bun venit tuturor. Aș vrea, în primul rând, să-mi exprim condoleanțele mele autorităților japoneze și poporului japonez pentru victimele uh, uh, inundației recente uh, și alunecărilor de teren din Japonia. Dorim ca operațiunea de salvare să fie un succes. Referitor la ordinea de zi de astăzi, aș vrea să mulțumesc în primul rând invitațiilor noștri pentru prezența lor aici, în special uh, invitațiilor care au venit tocmai din Japonia pentru a-și exprima punctul de vedere față de acest acord, domnul Suzuki, domnul Shimizu și domnul Kawashima mulțumiri speciale și guvernului japonez care a organizat totul și care i-a permis domnului Suzuki să vină astăzi aici la cererea noastră specială după uh, ieșirea dânsului la pensie. Mulțumim guvernului japonez pentru aceasta. Uh, mulțumim și publicului care uh, ne ascultă aici, în sală sau online. După cum știți, Parlamentul European va avea ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește acordul de parteneriat economic UE-Japonia. Audierea publică de astăzi, din punctul nostru de vedere, este una extrem de importantă și care vine la timp. Pe 6 iulie, Consiliul a adoptat decizia de semnare a acordului, iar la summitul cu Japonia, așa cum ați menționat, domnule președinte, acesta a fost um, anulat, amânat și se va găsi o nouă dată pentru semnarea acordului. Însă cele două părți doresc, uh, fără îndoială, să stabilească un termen cât mai în curând pentru semnarea acordului. Iar noi la Parlament va trebui să luăm o decizie pe această temă în următoarele luni de zile. Parlamentul European își asumă această responsabilitate cu toată seriozitatea. Vreau să salut și faptul că nu am început cu concluziile negocierilor, ci am început mult mai devreme cu uh, exercițiul de uh, identificare, după aceea rezoluția din 2011 asupra mandatului de negociere și, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, am avut mai multe întâlniri ale grupului de monitorizare, 21 uh, uh, de la începerea negocierilor și 28 în total. Acum avem două elemente importante de analizat. În primul rând să analizăm textul final al acordului și să îi ascultăm pe cei implicați până la votul final. De fapt, munca noastră a început deja. La grupul de monitorizare și la Comisia INTA de asemenea. Cred că nu avem niciun motiv pentru a amâna dezbaterea. Mandatul este public, textul final este cunoscut și acordul merită o adevărată dezbatere la care să participe și opinia publică. Aș vrea foarte pe scurt să vă menționez și calendarul prevăzut la momentul acesta. După întâlnirea grupului de monitorizare cu actorii implicați, vom avea un prim schimb de opinii probabil uh, că la începutul lui august. Uh, proiectul de rezoluție și de recomandare va fi disponibil la începutul lunii septembrie, după care vom avea o misiune a INTA în Japonia de pe 18 pe 20 septembrie. După aceea Vom analiza uh, proiectul de recomandări până la sfârșitul lunii septembrie și termenul pentru amendamente va fi de 2 octombrie, timp în care vom aștepta și avizul de la celelalte comisii parlamentare până pe 11 octombrie. În conformitate cu acest calendar, votul la INTA ar putea avea loc pe 5 noiembrie și votul final la plenara din decembrie. Astăzi avem ocazia să auzim punctul de vedere al negociatorilor și după aceea a diversilor actori implicați în legătură cu acordul final. Bineînțeles, suntem dornici să vedem în special ce este prevăzut pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri și aici ar fi trei uh, măsuri importante care probabil că se vor discuta. În primul rând, dimensiunea strategică a acestui acord, în momentul în care există probleme cu uh, statul de drept și cu noi oportunități în um, zona Pacificului. În al doilea rând, echilibrul economic al acordului, pentru că există această problemă care se evaluează de fiecare dată la nivelul nostru și, în al treilea rând, partea de dezvoltare durabilă, pentru că Parlamentul și-a luat un angajament uh, foarte clar față de obiectivele de dezvoltare durabilă și aici uh, Convenția ILO, așa cum ați menționat, domnule președinte, trebuie reflectată. Dorim să știm mai multe în ceea ce privește intenția guvernului japonez uh, față de ratificarea celor două convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. Așteptăm acum cu nerăbdare dezbaterea, întrebările și, bineînțeles, răspunsurile și vă mulțumesc dinainte pentru atenție. Mulțumesc și eu, domnule raportor, și acum am să dau cuvântul pentru 10 minute lui Jean-Luc pentru a face o scurtă prezentare a acordului. Te rog. Thank you very much, uh, Bernd. Um, uh, Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului, domnul și domnilor, e o plăcere să mă aflu astăzi aici. E o perioadă paradoxală în ceea ce privește comerțul. Niciodată oamenii nu au beneficiat atât de mult de pe urma comerțului, însă niciodată această politică nu a fost atât de mult pusă sub semnul întrebării. Trebuie să fim uniți există amenințări la nivel internațional și sistemul multilateral e în pericol. First half of this commission's mandate. Prima jumătate a acestui mandat am petrecut-o pentru a face curat la noi acasă. Au existat multe critici la adresa comerțului. Unii au acuzat comerțul ca fiind secret, obscur. Însă suntem printre cei care poartă negocierile în modul cel mai transparent din lume, dacă nu chiar cei mai transparenți. Avem măsuri pentru a extinde beneficiile inclusiv către IMM-uri. Unii au spus că politica noastră comercială se concentra mult mai prea mult pe câștigul comercial. Acum avem în acordurile noastre capitole de dezvoltare durabilă care ar trebui să ajute la implementarea unor standarde de mediu, de protecție a mediului și a drepturilor omului înalte. Pe lângă asta, am mai soluționat și alte chestiuni. Avem claritate în ceea ce privește noile competențe naționale după decizia curții cu privire la Singapore. Vrem să protejăm infrastructura cheie și tehnologia prin uh, un mecanism cu privire la investițiile străine directe. Putem face față mai bine distorsiunilor datorită regulilor antidumping și politicii diferențiate. Am soluționat problemele noastre interne și am devenit astfel partenerul cel mai previzibil – și în același timp ne putem urmări interesul uh, mult mai bine. Și acum, uh, iată că am ajuns să culegem roadele și acordul cu Japonia e un astfel de exemplu de roade. Însă, înainte de a începe, aș vrea să vă prezint câteva informații în legătură cu situația actuală din Japonia. Au existat inundații majore, mulți oameni și-au pierdut viața, mulți sunt dați dispăruți și țin să transmit condoleanțele noastre poporului japonez și autorităților nipone. Situația e foarte gravă. Premierul Abe a hotărât să rămână în Japonia pentru a gestiona această situație de urgență. Astfel de tragedii sunt greu de acceptat, mai ales când e lovit un aliat atât de apropiat uh, ca Japonia. Aliații noștri niponi uh, deci, sunt acum în gândurile noastre. Președintele Juncker, președintele Tusk au hotărât ca semnarea acestui acord să aibă loc săptămâna viitoare la Tokyo. O reprogramare rapidă care oglindește importanța pe care o acordăm relațiilor UE-Japonia. Comisia vrea să avem un proces de ratificare accelerat pentru ca ambele părți să beneficieze de pe urma beneficiilor aduse de acest acord și e clar de ce o facem. După China, Japonia e cel de-al doilea partener și înainte de semnarea acordului eh, era un eh, partener important, însă acesta este cel mai mare acord comercial bilateral. Acoperă 650 de milioane de oameni după ce va fi semnat va reprezenta practic o treime din PIB-ul mondial. Comerț liberalizat. Și când se va ajunge la potențialul de plin, 93% din importurile japoneze din noi către, vor fi fără tarife, restul de 3% vor fi liberalizate parțial cu reduceri la cote. Japonia e o piață protejată. 50% sunt tarifele acum la vinuri, 40% la mm, brânzeturi, mm, peste 40% la ciocolată, de pildă. Deci vom înlătura aceste mm, bariere, însă treptat. La mașini, în 10 ani se va face liberalizarea în mod treptat. vrem să ne modernizăm politica comercială pentru a face față barilor non-tarifare și pentru a deschide acorduri pentru noi sectoare. În achizițiile publice am înlăturat uh, clauza de siguranță cu privire la uh, linia ferată și companiile europene vor putea să se prezinte la ofertele pentru contracte în 48 de orașe de municipalități. deoarece de foarte mulți ani standardele nipone ne-au uh, obstaculizat uh, exporturile. Dar acum vom avea deci o nouă politică mult mai deschisă. ceea ce orice serviciile avem angajate clare, investiții în sectoare cum ar fi telecomunicațiile, finanțele și industria navală. Și pentru prima oară avem un cu, capitol cu privire la guvernanța corporațiilor. Însă trebuie să ajungem la acord în ceea ce privește protecția investițiilor și săptămâna asta se vor întâlni a doua oară negociatorii șefi. Un lucru e clar și anume că nu ne putem întoarce la acordurile din trecut. Sistemele din trecut sunt depășute. Depășite. În acord, de asemenea, ne ocupăm de proprietatea intelectuală, de indicații geografice mai ales și aici vom avea un agret pentru a proteja peste 200 de produse specifice. Whisky irlandez și așa mai departe, deci produsele locale vor avea un nivel de protecție, în timp ce consumatorii japonezi vor primi chiar produsele uh, reale. Avem un capitol care se adresează specific uh, IMM-urilor. Japonia e o piață complet diferită de a noastră. Limba, obiceiurile, marketingul sunt uh, o, reprezintă o provocare pentru toate companiile, mai ales pentru cele mici. Și dacă mai avem și bariere non-tarifare, uh, piața e și mai grea. Companiile majore pot absorbi astfel de costuri, însă acestea sunt o adevărată barieră în fața companiilor mai mici. Avem acest capitol prin care le oferim companiilor mici, tuturor companiilor, informații clare în legătură cu accesul pe piață. Avem de asemenea puncte de contact. IMM-urile reprezintă 90% din uh, piața comunitară și 78% din exporturile către Japonia și trebuie să îmbunătățim situația acestora. Toate acestea sunt trăsături ale acestui acord, dar aș putea să îmi petrec toată ziua pentru a vă da detaliile, să acordul nu se referă doar la comerțul bilateral, ci e și o alianță strategică. Trimitem un mesaj lumii prin acest acord. Spunem că UE și Japonia împreună vor să contureze globalizarea, să apere comerțul liber și să fie de acord cu niște reguli corecte care să funcționeze pentru toată lumea. Un astfel de mesaj e important, mai ales în ziua de astăzi, când uh, se acutizează tensiunile comerciale și se erodează actualul uh, sistem comercial uh. prosperitate, deși prosperitatea mm, a fost în creștere de la an la zile. SUA amenință prin acțiunile sale unilaterale. De asemenea, China trebuie să soluționeze problema condițiilor egale de participare prin care uh, create de reacția americanilor. Deci vom actualiza, practic, uh, regulile de procedură de la OMC, de la Organizația Mondială a Comerțului. Japonia este un partener uh, esențial în acest demers. Și deși unii vor să se, înlăt, să se îndepărteze de comunitatea internațională și Japonia și UE rămân împotriva uh, protecționismului, în timp ce unii își închid porțile, UE și Japonia rămân deschise. Și beneficiile strategice acestui acord sunt clare și vreau să-i mulțumesc domnului raportor Silva Pereira și întregii comisii INTA pentru cooperarea lor de-a lungul acestor negocieri. Sprijinul dumneavoastră, contribuția dumneavoastră la aceste negocieri au fost uh, extrem de prețioase. De fiecare dată v-am informat, uh, oferit informații din partea grupului de amortizare cu privire la Japonia și uh, avem un angajament clar față de acordul de la Paris și Japonia Actualul UE Japonia a fost primul acord de acest fel încheiat după acordurile de la Paris. Vom informa și pe viitor, mai ales știind că Parlamentul de Japoniei va vota acest acord uh, în curând. După ce va vota și Parlamentul, va putea intra în vigoare rapid acordul. În septembrie INTA are o misiune în Japonia și sper să vă încurajați omologii japonezi uh, să facă eforturi pe ultima sută de metri. Și le mulțumesc celor doi negociatori șef, ambasadorul Suzuki prezent aici, dar și fostul meu director ajunct, director uh, pentru clima acum, care a jucat un rol extrem de valoros în aceste negocieri atât de intense. Mulțumim, Jean-Luc, pentru această prezentare din partea europenilor. Acum rog imediat pe domnul Suzuki să ne ofere versiunea japoneză asupra lucrurilor, asupra situației. Mulțumesc foarte mult! domnule Lange, președinte al Comisiei de Comerț Internațional, domnule Silva Ferreira, raportor permanent pentru Japonia, stimați membri ai Comisiei INTA, domnilor și domnilor. În primul rând, țin ca numele guvernului și poporului japonez să vă mulțumesc pentru Sentimentele de solidaritate pe care le-ați exprimat astăzi aici la adresa celor care au suferit în urma uh, inundațiilor recente din Japonia. Previziunile meteo ne indicau că urma să ne confruntăm cu niște precipitații nemai văzute, practic, însă Volumul de precipitații a fost practic de neînchipuit și, din păcate, au fost foarte multe victime. Deci vă mulțumim foarte mult pentru sentimentele dumneavoastră de înțelegere și solidaritate și sperăm să ne putem reveni cât mai repede cu putință. Așa cum spunea domnul de Marti, semnarea acestui acord care trebuie să se facă săptămâna asta a fost amânată, să nu cu mult, acordul urmând să fie semnat săptămâna viitoare și în ceea ce ne privește pe noi, vom lua toate măsurile necesare pentru a transmite imediat textul către Parlament. Sau mm, domnii de Marti și domnul Lange au vorbit, au prezentat multe detalii în legătură cu negocierile la care m-am implicat în ultimele 12 luni Japonia și UE au descoperit că au multe lucruri în comun. Și dat fiind că s-au spus deja foarte multe, voi încerca să nu repet și eu, însă din capul locului țin să vă spun că, așa cum s-a spus deja, din punctul nostru de vedere, acest acord e mult mai semnificativ decât un simplu acord comercial. E calea care ne va permite să uh, fim liderii unui sistem economic deschis bazat pe niște reguli corecte. Și asta e cu atât mai important când vedem uh, câtă confuzie și câte declarații confuzie există în legătură cu comerțul internațional în momentul de față. Însă, acest acord, împreună cu acordul de parteneriat strategic care va fi semnat uh, concomitent, e un instrument esențial pentru a ne consolida parteneriatul strategic. Împărtășim noțiunea um, de a respecta democrația, statul de drept, uh, drepturile omului și, de asemenea, apreciem foarte mult un sistem economic deschis. Așa cum s-a menționat astăzi aici, Japonia domnule președinte, domnule Demate, Japonia este implicată în niște inițiative majore în ceea ce privește politica comercială. Și acest acord este o astfel de inițiativă, însă mai avem două căi importante. Una este acordul cuprizător pentru parteneriatul transpacific semnat în martie și pentru care Parlamentul și-a încheiat uh, procesul de ratificare și cea A treia cale este parteneriatul regional cuprinzător, deci negocierile pentru acest parteneriat pe care negociem cu 15 alți parteneri din regiunea Asia-Pacific. Și sperăm că aceste negocieri să se încheie cât mai repede cu putință. Aceste trei inițiative acoperă peste 70% din comerțul nipon și sunt un instrument esențial în această lume confuză unde avem nevoie de un cadru clar bazat pe reguli pentru mai multă liberalizare. Așa cum spunea domnul de Marti, acordul de parteneriat economic acoperă peste 600 de milioane de cetățeni cu un PIB combinat care reprezintă cam o treime din economia mondială. Și pentru noi e un instrument major pentru a, a um, rămâne în cadrul unui sistem economic bazat pe reguli și deschis. Probabil că va fi practic creată astfel cea, va fi creată cea mai mare zonă de liber schimb economică din lume. E un acord încheiat între două economii avansate și prin care noi uh, stabilim un exemplu. Suntem uh, un punct de referință pentru alte acorduri comerciale pentru, pe care le negociem acum, atât uh, noi cât și dumneavoastră. Importanța strategică, bineînțeles că trebuie subliniată și voi reveni ulterior și la aspectele non-tarifare din acest acord care depășesc care merg dincolo de beneficiile directe și pe termen scurt pe care le vom câștiga în urma eliminării tarifelor. Însă, dacă îmi permiteți, vă voi referi acum la beneficiile directe. Japonia e a patra economie mondială și UE cea de-a doua. Nivelul relațiilor comerciale nu oglindește neapărat uh, ponderea economică. De ce? Deoarece acum doar 30% din exporturile noastre ajung uh, pe piața europeană fără taxe și cam 70% din uh, exporturile UE intră în Japonia fără taxe. Aceste cifre nu sunt suficiente, deci prin acest acord lucrurile se vor schimba și, așa cum spunea domnul de Marti, după perioada de tranziție la produsele industriale, 100% din tarifare vor fi fără taxe. La toate produsele, unele chiar uh, de natură agricolă și sensibile, deci peste 95% din tarifare nu vor mai fi taxate, în ambele direcții. Și asta e o ocazie extraordinară pentru toți producătorii și exportatorii noștri. Își vor spori astfel activitatea în două piețe care sunt din cele mai sofisticate și avansate la nivel internațional. Și nu va spori doar accesul pe piață, vor spori um, oportunități în ceea ce privește piesele de schimb pentru Um, lanțul de furnizare. Deja suntem un exportator către UE, însă piesele de schimb UE uh, sunt importante pentru producătorii auto din Japonia și un astfel de schimb în multe sectoare industriale va avea de câștigat în urma acestui acord. Acum, domeniul agricol, așa cum s-a menționat, la care de vită, de porc, de la brânzeturi, și la unele alimente prelucrate, paste, ciocolată sau uh, dulciuri, producătorii europeni vor avea foarte mult de câștigat. Voi nega că la început producătorii UE vor avea de câștigat mai mult decât cei japonezi. Însă asta nu înseamnă că acest acord nu e pe placul nostru. Agricultura japoneză trece acum printr-o transformare majoră. Și acest acord ne va ajuta, practic, să facem și mai multe eforturi pentru a duce la bun sfârșit reformele structurale. Deci cresc mm, exporturile din agricultură și mă bucur faptul că deja uh, există piețe de dezvoltare pentru anumite produse. Indicațiile geografice sunt importante pentru ambele părți. Avem o mare tradiție de a produce produse de calitate superioară și protejarea indicațiilor geografice e foarte importantă. Deci peste 200 de indicații de geografice din UE vor fi protejate pe piața niponă și peste 50 de indicații geografice nipone vor fi protejate pe piața europeană. Și această cifră e în creștere. Japonia și-a luat angajamentul să aibă un sistem de protecție a indicațiilor geografice uh, foarte uh, bine pus la punct și avem un capitol important în acord cu privire la cooperarea agri- în domeniul agricol. Deoarece e important să aibă de câștigat uh, producătorii din ambele părți. Și ne bucură faptul că s-a inclus un astfel de capitol în acord. Acum, măsurile non-tarifare. E drept că doar prin eliminarea tarifelor nu se îmbunătățește accesul la piață. De multe ori. Și suntem conștienți de faptul că de la bun început Uniunea Europeană a insistat asupra acestui lucru și Japonia își dă seama de cât de important e acest lucru, însă practicile de reglementare sunt greu de îmbunătățit, însă din fericire am reușit să obținem rezultate importante în ceea ce privește preluarea de standarde de norme în ceea ce privește procesele de omologare tip, deci avem mai multă transparență, previzibilitate, deci un context uh, mai prielnic uh, companiilor. Sectorul auto, um, aditive alimentari, sectorul uh, substanțelor chimice, asigurații alimentare, deci toate acestea au de câștigat. Și ceea ce contează mai mult e că acest exercițiu le-a permis autorităților noastre de reglementare să se înțeleagă reciproc mult mai bine. Și asta e baza unei uh, cooperări de reglementare viitoare. Tarifele, cu câteva excepții, știm că odată ce le elimini, nu mai revii la ele. Însă măsurile de reglementare sunt altceva. O Poveste fără sfârșit deoarece activitatea economică se modifică și reglementarea trebuie să se modifice. Deci trebuie să discutăm tot timpul despre asta pentru ca sistemul să devină mai, armoni- mai armonios și pentru a avea o introducere viitoare eficientă. Deci e o parte importantă din acest acord. S-au menționat deja achizițiile publice de către domnul de Marti. Nu vă mai referi la asta, însă vreau doar să spun că în sfârșit am soluționat acea problemă legată de sectorul feroviar. Domnul Marti spunea că am uh, deschis un număr suplimentar de orașe, 48, dar uh, s-a sporit acest număr chiar la 54, care va crește în continuare. Dar ar trebui să avem oferte corespunzătoare și din partea pieței UE. Deci, iată o lărgire a accesului la piețe și pe final, aș dori să spun, așa cum am spus și în introducere, că accesul pe piață este important. Însă chestiuni care țin de viitor, unde vom continua colaborarea, unde vom continua aprofundarea interdependenței economice, sunt mai importante. Capitolul cu privire la colaborarea în domeniul agricol sau regula, reglementativ sunt exemple bune. Iar pentru investiții, avem instrumente foarte bune, precum cele menționate de domnul de Marti, ca guvernanța corporatistă, care va îmbunătăți înțelegerea pentru potențiali investitori, în special uh, și la nivelul IMM-urilor. Investițiile japoneză în Uniunea Europeană au creat peste o jumătate de milion de locuri de muncă în uh, Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană, per total, este cel mai mare investitor în uh, Japonia. Deci iată de ce este important să avem reguli care să fie prietenoase cu investitorii și în capitolul care ține de investiții. Aceste activități orientate spre viitor vor face ca acest acord să fie chiar mai important uh, decât uh, impactul direct care decurge din accesul pe piețe. Acum, în final, aș dori să mă refer la două lucruri. În primul rând, investiții. Avem o clauză cu privire la liberalizarea investițiilor care ar trebui să permită potențialilor investitori uh, să înțeleagă unde sunt uh, potențialele investiții. În ceea ce privește sistemul de soluționare a litigilor, suntem conștienți de sensibilitatea în Uniunea Europeană și la nivel mondial al acestei chestiuni. De aceea am decis ca pe această temă să continuăm negocierile și să includem toate elementele necesare pentru a ajunge la concluziile care se pun în viitor. În ceea ce privește datele și liberul flux al datelor, Înțelegem că este nevoie de o protecție adecvată a sferei private și că e nevoie de un regim echilibrat în acest sens. De aceea vom monitoriza cu atenție ceea ce se întâmplă în lume și vom încerca să găsim uh, soluția cea mai bună atât pentru protejarea sferei private cât și pentru promovarea afacerilor. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Suzuki. Avem acum la dispoziție 20 de minute pentru întrebări și răspunsuri. Și pentru început am să-i dau cuvântul domnului Winkler, care îl înlocuiește pe domnul Valesa ca raportor din umbră pentru PP. Vă rog. Acum funcționează. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule director general, domnule ambasador, mulțumesc pentru aceste informații și, într-adevăr, nu vorbesc doar în nume propriu, ci și în numele raportorului din umbră Valesa, care nu poate fi prezent astăzi aici. Este o oportunitate uriașă pentru ambele părți. Deci, acest acord de parteneriat economic. N-am să repet ce s-a spus deja. Însă, o opinie politică în ceea ce privește semnalul pentru comerțul liber față de această trecere la protecționism la care asistăm astăzi este important de subliniată. Chiar dacă domnul Suzuki vorbea despre confuzie, cred că este o confuzie serioasă în lumea comerțului la nivel mondial astăzi. Și această confuzie vine de peste ocean din partea administrației Trump în primul rând și uh, e bine că Japan, Japonia și Uniunea Europeană susțin această poziție a solidarității și a continuării uh, liberului schimb. De asemenea, uh, susțin uh, amânarea semnării pe săptămâna viitoare, pentru că acest lucru va permite și parametrul european și dietei din Japonia să continuăm rapid cu așa consideră și raportul din Provalesa. Și chiar dacă ați vorbit doar pe scurt despre acordul privind investițiile, totuși aș dori să uh, insist și să întreb uh, ce înseamnă viitor uh, în uh, discutarea acestui acord privind investițiile și dacă considerați că sistemul uh, unei instanțe de soluționare a posibilor litigii propuse de Uniunea Europeană ar putea fi un uh, o soluție. Doamna Hirsch. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor pentru intervenții. Vorbim despre acest acord comercial, însă am o întrebare specială în ceea ce privește fluxul de date. Uh, în ceea ce privește protecția datelor, acordul include o clauză de revizuire în ceea ce privește liberul flux al datelor. În același timp, negocierile între UE și Japonia vor continua în afara cadrului acordului de liber schimb. Um, pe 31 mai, doamna comisar Jurova a avut o întâlnire cu dumneavoastră la Tokyo. Poate ne puteți spune care este rezultatul acestor discuții? S-a avansat cu privire la această decizie și, și săptămâna trecută am avut o rezoluție a Parlamentului European în ceea ce privește scutul de um, protecție USUA. Veți ține cont și de ce se discută în acest context și de deficiențele acestui acord, astfel încât uh, să asistăm și la anumite îmbunătățiri uh, în discuțiile dintre UE și Japonia pe această temă. Mulțumesc. Claus Puchner acum din partea verzilor. Mulțumesc. Eu aș avea mai multe întrebări. În primul rând, în ceea ce privește alimentele. În Japonia există Jap Ponia nu a acceptat anumiți aditivi acceptați în Europa. Întreb de ce și nu este nicio judecată valoare din partea mea. Vreau să am doar informația. Și invers, care e situația în Europa? Avem uh, limite mai ridicate în ceea ce privește radioactivitatea în urma accidentului de la Fukushima? Dacă da, atunci aș dori să amintesc că i-am dat uh, domnului Oettinger o, un document în care s-a calculat că acest lucru ar duce la 900 de decese suplimentare în uh, Europa. Și altă întrebare, de ce avem liste negative în loc de liste pozitive? așa cum uh, s-a propus uh, de către Comisia Specială PANA în legătură cu dosarele Panama. Atât din partea mea, deși aș avea mai multe întrebări. Mulțumesc și acum Jude Curtin Darling. Mulțumesc. Regiunile precum a mea din nord-estul Angliei au o legătură investițională foarte strânsă cu Japonia. Avem circa 50 de companii japoneze în nord-estul Angliei și prima mea întrebare se va referi la Brexit și care vor fi implicațiile acestuia. Sigur că va exista această perioadă de tranziție, dar întreb dacă se impun renegocieri apoi, pentru că guvernul britanic a sugerat că ar încerca să obțină lucruri mai bune decât acordul UE-Japonia. Unde credeți că ar putea apărea clauze mai favorabile? Sau mm, Regatul Unit ar putea descurca mai bine în afara Uniunii Vamale? În ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă, spuneați că uh, dezvoltarea durabilă în comerț s-a consolidat în acest acord UE-Japonia. Dacă nu uităm doar la text, ai senzația că există totuși un regres față de CETA și eh, în ceea ce privește aplicarea și o clauză de revizuire și uh, aplicarea capitolului în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Aici, acest capitol este ceva mai restrâns decât în cel cu Canada. Ne puteți spune atunci de ce Acordul cu Japonia este o consolidare a dezvoltării durabile în comparație cu acorduri de liber schimb anterioare. Domnul Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Prima, adresată domnului Suzuki. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am luat notă de faptul că nu ați menționat chestiunea convențiilor uh, OIM, care este o temă foarte importantă pentru acest Parlament. Acum știm că acordul include un angajament de a merge pe calea ratificării convențiilor uh, Organizației Internaționale a Muncii. Am dorit să știm ce se face concret în Japonia pentru a se ajunge la ratificarea acestor convenții. Probabil începând cu cea care vizează discriminarea. Ne puteți oferi mai multe informații cu privire la ce se întâmplă și cât de încrezători putem să fim că această ratificare va avea loc în viitorul apropiat. A doua întrebare adresată domnului de Marti. Am avut o dezbatere intensă cu privire la CETA. În pofida acestei dezbateri, sigur, e dificil să subliniem un acord mai uh, progresiv rasist decât cel semnat cu Canada, dar asta nu este finalul. Întrebarea mea, considerați că în acest acord cu Japonia, Uniunea Europeană a reușit să mențină standarde ridicate în ceea ce privește protecția mediului și a consumatorilor. Considerați că acest acord este un pas înainte în ceea ce privește o agendă comercială progresistă? Mulțumesc! Am uh, mai multe întrebări. Constatăm că valoarea schimburilor comerciale care există deja depășește 50 de miliarde de euro atât pentru statele membre UE cât și pentru Japonia. În ce măsură credeți că acordul comercial va spori acest volum? Puteți face o prognoză în acest sens? Dacă acest acord comercial duce la un acces uh, fără probleme, întreb dacă Japonia plătește pentru acest uh, acces uh, mai facil. Guvernul britanic e pus să plătească și Japonia nu. Există prevederi în ceea ce privește serviciile acest, în acest acord UE-Japonia și, în fine, Există și o clauză cu privire la libera circulație. Japonia este o țară suverană, dar există o clauză care să vizeze libera circulație între UE și Japonia în acest acord comercial. Și sigur, Japonia este o țară suverană care participă pe deplin în uh, economia globală, dar nimeni nu are o politică mai restrictivă în domeniul imigrației. A încercat Uniunea Europeană să-și impună propriile valori în ceea ce privește migrația, politica în domeniul migrației în Japonia. Și am avut uh, câteva întrebări tehnice detaliate în ceea ce privește acordul UE-Japonia adresate Comisiei, iar Comisia timp de 8 luni nu a răspuns. Eu cred că Comisia trebuie să dea un răspuns întrebărilor formulate de către eurodeputați pentru că refuzând să facă acest lucru sau uh, Mulțumesc, Maria Arena. Inițialmente... Mulțumesc. Mandatul inițial care a fost acordat de către Consiliu uh, pentru această negociere era un mandat uh, complet, incluzând și investițiile, dar până la urmă s-a hotărât să se separe cele două acorduri. De aceea vreau să vă întreb care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, termenul acceptabil pentru a avea un acord cu Japonia pentru capitolul investiții și care ar fi forma sa, de exemplu, dacă ar fi aceea unei uh, forme multilaterale de investiții. Comisia a propus ICS, așteptând acest acord multilateral de investiții și vreau să vă întreb dacă Japonia este dispusă să intre în astfel de acord multilateral de investiții și când. În al doilea rând, liberalizarea uh, tarifelor pentru produsele din agricultură. Aceasta au o perioadă de tranziție până la 15 ani, în timp ce liberalizarea altor produse, cum ar fi uh, componente auto și uh, altele, este limitată la 7 ani. Puteți să ne explicați de ce diferența acea de, așa de mare între cele două tipuri de produse? În al treilea rând, Germania și Regatul Unit uh, știm că sunt uh, actori importanți în ceea ce privește schimburile cu Japonia. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți impactul pozitiv sau negativ al unei mai mari liberalizări față de o țară care ar putea fi mai periferică, și aici mă adresez domnului de Marti, de exemplu țări care au beneficiat în interiorul Europei de un proces de delocalizare industrială și care ar putea avea de suferit de pe urma concurenței venite din Japonia. Aveți date în această privință? În acord uh, se folosește un limbaj dificil pentru mine de acceptat. Uh, se spune că uh, partea socială și de mediu nu pot reprezenta un obstacol în calea comerțului. Ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră? O convenție a Organizației Internaționale a Muncii care interzice munca forțată, de exemplu, este un astfel de obstacol. Pe de altă parte, în ceea ce privește exploatarea ilegală a pădurilor, noi avem o convenție, Japonia nu a semnat-o și vreau să văd care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Ima, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului uh, Marti și domnului Suzuki pentru prezența sa. Aș avea două întrebări, în special în ceea ce privește IMM-urile. Atât domnul de Marti cât și domnul Suzuki au uh, vorbit despre importanța acestui acord pentru a elimina barierele uh, uh, netarifare în ceea ce privește IMM-urile. Și e adevărat că IMM-urile au avut foarte multe dificultăți pentru a avea acces pe piața japoneză. Aș vrea să știu mai concret cum putem fi siguri că va exista o astfel de facilitare a accesului pentru IMM-uri pe piața niponă și cum vor funcționa echivalențele de certificate care să permită tocmai eliminarea acestor bariere non-tarifare. O a doua întrebare. Toate acordurile comerciale ar trebui să includă mecanisme care să ne permită o oarecare evoluție în funcție de circumstanțe și în funcție de provocările viitorului. Însă în acest acord uh, nu se face referință la dimensiunea de gen, de exemplu, care să permită femeilor să se bucure de pe urma avantajelor oferite de acest acord. Ați prevăzut ceva pentru a îmbunătăți acest uh, acord pe viitor și prin ce mecanisme? Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Sienfeld. Mulțumesc, Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru intervențiile făcute. Da, e clar că e un subiect extrem de important. E bine că acest acord ajunge mm, în etapa finală, deci cea de semnare. Acum aș vrea să mă refer la mai multe puncte. Unul a fost deja adus în discuție de doamna Arena. Și din punctul meu de vedere e esențial ceea ce spunea colega noastră. Partea de investiții din acord uh, e foarte importantă, deci aș vrea să știu exact care sunt uh, perspectivele atât uh, din partea UE cât și din partea niponă de la investiții. A doua chestiune, care e și ea importantă, se referă la energia nucleară. Japonia, energia nucleară e foarte importantă. Știți că pe teritoriul european există păreri diferite, există și strategii energetice diferite de la un stat la altul. Există țări precum Franța care mizează mult pe energia nucleară, în schimb alte țări cum ar fi Germania renunță la energia nucleară. Există țări care niciodată nu au recurs la energia nucleară. Prin urmare, situația e destul de controversată și ambivalentă în ceea ce privește energia nucleară ca sursă de energie. Nu doar ca sursă de energie, dar și ca sursă de amenințări. Prin urmare, eu îmi pun următoarea uh, întrebare. Există o problemă destul de mare între UE și multe alte țări din lume, unde există de asemenea o perspectivă diferită în ceea ce privește munca și legislația muncii. Deci există diferențe majore între noi în acest domeniu. Ce credeți despre asta? Mulțumim! Acum domnii de Marte și Suzuki vor răspunde câte 5 minute fiecare. <laughs> so it's, it's certainly a challenge to answer. Uh... O adevărată provocare să răspund în 5 minute la uh, toate aceste întrebări. Dar am să încerc. În primul rând, întrebarea legată de investiții. Într-adevăr, negocierea pentru protecția investițiilor continuăm și uh, contăm și pe susținerea doamnei Arena în cadrul acestor uh, negocieri. De altfel, am să vă răspund în franceză. Ca să fiu mai politicos. Într-adevăr, referitor la negocierea aceasta, situația continuă, este vorba de ICS, pentru sistemul uh, de uh, tribunale pentru litigi mixte și celălalt. Ideea este să se aplice în mod multilateral același standard al regulamentului pentru uh, litigiile între investitori și state la nivel multilateral și aceasta pentru a simplifica sistemul și a reduce costurile, însă utilizând aceleași standarde. Nu este locul meu să răspund la întrebarea care sunt intențiile Japoniei în acest sens, însă în ceea ce privește negocierea unui acord de protecție a investițiilor, UE nu va mai fi niciodată în stare să încheie un acord de protecție a investițiilor care să nu includă și acest sistem al tribunalelor ICS. Este un principiu absolut esențial și uh, cred că este clar pentru toată lumea. În ceea ce privește celelalte elemente și întrebări pe care mi le-ați adresat, fluxul de date, în primul rând. Există posibilitatea de a revizui acest uh, flux de date. Comisia are o nouă abordare asupra fluxului de date pe care o cunoașteți foarte bine. Abordare care nu era pregătită în timpul negocierilor cu Japonia și vom vedea la momentul potrivit dacă um, acest uh, sistem va fi negociat cu Japonia, dar pot să vă spun că abordarea aceasta a fost prezentată în cadrul negocierilor în curs cu Chile și cu Indonezia. Și negocierea acurateții datelor continuă în cadrul negocierii acestor acorduri de liber schimb. O altă întrebare care mi s-a adresat și anume dacă Acordul acesta este mai mult sau mai puțin față de CETA, incluzând aici și uh, TSD-ul. Asta instrumentele de apărare comercială, deci. Și aici avem această nouă abordare cu planul de acțiune pe 50 de puncte deci există o coerență cu ceea ce avem deja și la uh, instrumentele de apărare comercială la Japonia avem un plus aici, un avantaj față de CETA pentru că se face referință la acordul de la Paris uh, asupra climei, ceea ce nu se întâmplă în acordul cu Canada. Deocamdată. Asta nu înseamnă că nu se va include la un moment dat. Iar Convenția OIM, aici poziția UE este bine cunoscută. Acest capitol ar trebui să ducă la eforturi din partea uh, Japoniei pentru a ratifica această convenție a OIM, cele opt convenții cheie ale OIM și am să las aici uh, omologul japonez să răspundă. Și acum am să răspund în franceză întrebării doamnei Arena legat de perioadele de tranziție. Perioadele sunt diferite în funcție de produse. Peut avoir dans des cas extrêmement rares euh... M-a speriat. 15 euh, ans, en général, pour les produits les plus sensibles,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 duty free sunt produse europene, deci dacă ne uităm pe ansamblul echilibrul euh, S'agissant des analyses économiques, puisque ce point a évolué, évoqué. Atunci când e vorba de analiza economică, pentru că acest punct a fost deja evaluat și de, a, evaluat și de alți colegi, analiza economică ne arată că rezultatele sunt echilibrate atât din punctul de vedere al volumului comerțului, cât și din punctul de vedere al consecințelor asupra uh, PIB-ului. În valoare absolută uh, e vorba de 30 de miliarde de euro de o parte și de alta efecte pozitive. Deci, iată, acordul este echilibrat pentru ambele părți, după cum spuneam. În ceea ce privește întrebarea legată de dimensiunea de gen, avem uh, o schemă pilot în acordul pe care negociem cu Chile pe această temă și vom vedea dacă acest uh, proiect pilot va deveni regula, dar este primul acord în care avem uh, o astfel de schemă inclusă. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor, ceea ce lasă suficient timp și colegului meu. Domnule Suzuki, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu acopăr întrebările la care a răspuns deja domnul de Martin. Totuși, în ceea ce privește investițiile, pentru că foarte multe întrebări au uh, fost în acest domeniu, poziția noastră în ceea ce privește apărarea investițiilor și mecanismul de rezolvare a litigiilor Știam că UE uh, nu va fi de acord cu un acord în care să nu existe uh, acest sistem, deci trebuie să găsim un acord rezonabil cu UE. Noi analizăm avantajele și dezavantajele și nu suntem uh, total împotriva unui sistem uh, ICS. Însă, într-o primă fază de negocieri cu UE, dorim să vedem care sunt uh, problemele cu acest sistem, să vedem cum ar putea fi el îmbunătățit astfel încât el să răspundă mai bine îngrijorărilor noastre. În ceea ce privește acordurile multilaterale, pot să spun că pentru acordurile bilaterale costul de a le menține, costul în sine ar fi mult prea uh, mare, deci acordurile multilaterale ar fi mult mai uh, eficiente. Dar vom vedea până la urmă pe ce parte vom merge. Cât privește fluxul de date, am hotărât În primul rând, prin uh, exercițiul de analizare a curateții datelor, vom vedea dacă se respectă uh, datele cu caracter privat și am ajuns la, am depășit deja jumătatea exercițiului pentru a vedea dacă datele sunt uh, într-adevăr la acest nivel dorit sau nu. Vom continua de altfel negocierile pentru a vedea care este echilibrul cel mai bun între diversele elemente pentru a găsi o soluție obligatorie din punct de vedere legal. Uh, și îmi pare rău, dar o întrebare pe care n-am auzit-o prea bine, cea legată de radioactivitate și Fukushima. Aveam o problemă cu căștile, deci n-am înțeles prea bine care era întrebarea. Dar aș vrea să vă spun că produsele care vin din prefectura Fukushimei și care sunt pe piața japoneză respectă în mod clar standardele și limitele de radioactivitate sunt mult sub această limită. Vorbim doar despre produse în care uh, rata de radio radioactivitate este controlată și este sub nivelul admisibil, nimic care să depășească această limită. Brexitul, de asemenea, este foarte important pentru noi, pentru că până acum concentrarea cea mai mare a, a industriei japoneze prezente în UE și în Regatul Unit dorește să vadă așteaptă să vadă ce se va întâmpla um, cu Brexitul și vom vedea și cu perioada de tranziție pentru Brexit, vom avea probabil un acord cu Uniunea Europeană și între timp vom putea negocia un acord separat cu Regatul Unit, care sperăm să fie foarte asemănător cu cel pe care tocmai l-am negociat cu UE, să sperăm că și cu niște plusuri pe aici pe acolo, pentru că există produse de interes pentru noi, pentru care ne-am dori reduceri și mai mari pentru a îmbunătăți accesul în Regatul Unit. Și asta ar fi pe placul nostru. Deci iată care este situația. Convențiile OIM. Convenția 105 și 111. Muncă forțată și discriminare. Suntem conștienți de angajamentul pe care ni l-am luat în ceea ce privește capitolul pentru dezvoltare durabilă, inclusiv uh, protecția muncii. Ne-am implicat deja la nivel național și vom uh, întări eforturile noastre, în primul rând, pentru a analiza și mai aprofundat relația dintre legislația noastră actuală și obligația care ar decurge din ratificarea celor două convenții. Bineînțeles, includem aici și sondaje pentru a vedea care este situația în alte țări și de acolo o să încercăm să mergem mai departe cât mai repede cu putință. întrebare dacă Japonia a plătit pentru această îmbunătățire a accesului pe piața europeană. Așa cum spunea și domnul de Marti, este un acord de reciprocitate. E clar că ne-am deschis piața, uh, inclusiv pentru produsele cele mai sensibile și, în schimb, am obținut uh, câștiguri din punctul de vedere al accesului pe piața europeană. Însă aceasta nu înseamnă neapărat că am plătit pentru ceea ce ne doream, pentru că am obținut această deschidere a pieței. Bineînțeles că pe termen foarte scurt, producătorii japonezi care sunt afectați de aceste produse vor avea de suferit, însă după aceea vor deveni mai competenți și se vor dezvolta mai bine. E clar că este o tendință uh, în fața căreia nimeni nu poate scăpa, nici măcar Japonia. IMM-urile acum. Într-adevăr, există un capitol pentru IMM-uri pentru a le ajuta să înțeleagă mai bine detaliile acestui acord și cred că o dificultate pentru IMM-uri, indiferent că e vorba de oportunitățile de investiții sau accesul pe piață, este că Deseori aceste IMM-uri nu fac parte dintr-o rețea internațională, nu au informația necesară și nici nu știu unde să o caute. Și aceasta uh, am, această chestiune am discutat-o și Comisia și cele două uh, guverne își vor ajuta IMM-urile pentru a găsi aceste informații și pentru a vedea care le sunt interesele. se vor pune practic la dispoziția lor mijloace pentru a putea implementa mai bine acordul. Cât privește energia nucleară, angajamentul Japoniei în cadrul acordului de la Paris este ca până în 2030 mixul energetic să fie de așa natură încât să depindem în proporție de 20-22% de energie nucleară și între 20 și 24% energie regenerabilă. Iată mixul energetic despre care vorbim. Deci energia nucleară va rămâne în continuare o sursă importantă de energie pentru noi, însă, așa cum ați văzut și dumneavoastră, procesul de deschidere pentru centralele nucleare este foarte încet pentru că luăm toate măsurile de precauție necesară. Nu știu dacă am acoperit toate întrebările, cel puțin am încercat-o. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Suzuki, și să sperăm că veți avea mai mult noroc cu partenerul dumneavoastră de negociere în Regatul Unit pentru că după demisia ministrului pentru Brexit de ieri, tocmai am aflat că și ministrul de externe și-a dat demisia, deci nici nu se mai știe prea bine nici nu se mai știe prea bine cu cine să iei legătura în partea cealaltă. Da, domnule președinte, ceea ce privește uh, tăierile ilegale de păduri, pot să vă spun că tocmai am adoptat o legislație prin care uh, se cere uh, producătorilor, furnizorilor sau consumatorilor de masă lemnoasă să se înregistreze și să raporteze periodic uh, către guvern pentru a vedea dacă tot ceea ce se cumpără sau se vinde uh, vine dintr-un comerț legal sau nu. Da, pot să confirm acest lucru și eu, spune domnul de Martin. Prevederile în ceea ce privește tăierea ilegală se vor aplica pentru Japonia și un element de precizie aici, pentru că nu vreau să dau impresia că uh, la comisie nu suntem în stare să răspundem la toate întrebările uh, orale sau înscris pe care le-am primit. Deci, la o întrebare care ne-a fost uh, transmisă în scris, a, aveți Răspunsul uh, pe site-ul Parlamentului, răspunsul este dat pe 17 aprilie. Mulțumesc! Foarte bine, nu dezbatem legătură cu această întrebare. Mulțumesc foarte mult uh, ambilor invitați și acum trecem la a doua parte a audierii noastre cu cinci experți reprezentând diversi actori și fiecare va avea la dispoziție 5 minute pentru uh, mesajul pe care doresc să-l transmită. În primul rând, domnul Santos, director de la Business Europe. Vă rog. Thank you very much, Chairman. Uh... Doamna Santos, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați acordat-o astăzi aici. E o dezbatere pe care o așteptam și care are loc într-un moment foarte interesant pentru comerțul internațional. Cine știe, s-ar putea să intrăm într-o nouă era a relațiilor comerciale, deci uh, de aceea această discuție e și mai importantă, deoarece noi, companiile, ne... noi suntem afectate de includerea unilaterală a tarifelor în loc de discuții sau de piețe deschise. Deci, clar, suntem într-un moment în care avem nevoie de noi uh, deschideri pe piață, vrem de asemenea ca Uh, pe acele piețe unde deja suntem prezenți să uh, există noi șanse pentru companiile noastre, indiferent de mărimea acestora. Acum, oare acest nou acord va oferi aceste noi șanse? Eu cred că astăzi vorbim mai mult despre așteptări, care e potențialul acestui acord. Însă totul va depinde de noi toți. Cu toții va trebui întâi să le aducem la cunoștință operatorilor niponi și europeni acest acord există pentru că ei să profite de pe urma lui. Și asta înseamnă că astfel cu toții vor trebui să ne implicăm pentru a face un efort de comunicare în legătură cu acest acord, iar în faza de implementare a acordului trebuie să ne asigurăm că în practică vor exista beneficiile despre care vorbim astăzi aici. E primul mesaj pe care îl transmit. Acum referitor la potențial elementele cele mai importante în acest acord cu Japonia. Bineînțeles că tarifele deja erau destul de scăzute, deși existau și anumite uh, produse la care tarifele erau foarte mari, cum japonezii se plângeau întotdeauna de tarifele mari la automobile, europenii la alte bunuri de consum. Deci vor fi deci, uh, câștiguri aici, însă se vor uh, înregistra beneficii și mai mari în ceea ce privește achizițiile publice. Și nu e vorba doar de sectorul transporturilor sau cel feroviar, dar și în alte sectoare vor exista deschideri potențiale pe piața japoneză, deci vom avea și mai multe municipalități care își vor deschide piețele către companiile europene. În ceea ce privește barierele non-tarifare, E un domeniu esențial. Cu colegii noștri niponi am făcut toate eforturile pentru a vedea exact uh, câte astfel de bariere non-tarifane existau. Știți că de la începutul negocierilor aveam o listă lungă cu astfel de bariere și asta a fost și condiția pentru deschiderea negocierilor. Și faptul că Japonia a reacționat pozitiv și că a soluționat majoritatea acestor bariere non-tarifare a fost ceva important și care a permis semnarea acestui acord, însă trebuie să fie un efort continuu. Nu e vorba doar de opțiuni de politici publice. Fiecare își va menține propria politică publică, însă trebuie să ne asigurăm că peste 2 sau 3 ani nu vom ajunge la situația din trecut, înainte de începerea negocierilor la acest acord. Deci, da, sectorul auto, industria chimică, dispozitivele medicale, IT, în aceste sectoare e esențial să se mențină nivelul de liberalizare de pe piață um, la care s-a atins în timpul negocierilor. Afacerile sunt importante, dar și societatea civilă, consumatorii, care sunt astăzi sindicatele, de asemenea vor avea de jucat un rol foarte important. Încă un domeniu care se vor înregistra beneficii pentru IMM-uri. Domeniul serviciilor, menționat deja aici. Și cred că atunci când e vorba de cetățeni și eh, deputatul care tocmai pleca se vorbea la asta, la transferurile companii și faptul că uh, de multe ori companiile trebuie să-și poată transfera personalul pentru a continua investițiile. ce deci e important. Un alt domeniu important pentru IMM-uri. Sectorul agroalimentar. Nu voi intra aici, sunt sigur că PECO va face mai mult, însă faptul că Japonia recunoaște un număr important de ge- indicații geografice și um, la fel și UE față de indicațiile nipone, deci asta va crea clar șanse noi. Acum, capitolul dedicat nu e neapărat o asigurare că vor avea de câștigat IMM-urile. Este important că există acest capitol, deoarece vom reuși să avem un punct de contact, un website de pe care IMM-urile să obțină informații cu privire la acord, e bine, asta va fi util. În ultimul rând, e un acord foarte pozitiv, însă trebuie să permitem ca acesta să fie pus în practică și în faza de implementare aceste beneficii trebuie să devină uh, Uh, niște beneficii reale pentru consumatori și companii, bineînțeles. Vă mulțumim foarte mult. Acum partea nipona, domnul Shimizu, din partea Kaidaneman, Federația Patronatelor Nipone. Vă rog, aveți cuvântul. Mă numesc Akira Shimizo și sunt președintele uh, subcomitetului uh, care se ocupă de Uniunea Europeană. Domnule Lange, stimați membri ai Comisiei INTA, domnule Silva Pereira, membru permanent uh, și raportor permanent cu privire la Japonia, domnule Jean-Luc de Marti, director general de la DigiTrade 3 estimate domnule Iesec, președinte al delegației UE Japonia, Stimați eurodeputații ai Comisiei INTA din Parlamentul European, țin să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mi oferiți ocazia de a mă adresa dumneavoastră astăzi aici în legătură cu însemnătatea acordului de parteneriat economic UE-Japonia. Din 2007, Federația Patronatelor a susținut un astfel de acord între UE și Japonia. Motivația noastră a fost uh, faptul că era urgent ca Japonia să facă ceva deoarece rămânea în urma concurenților să în ce piața europeană. Însă mă bucur să vă spun acum că acordul la care s-a ajuns, fructul înțelepciunii ambelor părți, e foarte uh, echilibrat, uh, progresist și modern. Sunt convins că acest pact comercial nu ne va ajuta doar să avem niște condiții egale de participare, dar va crea slujbe și creștere pentru ambele economii. Națiunea noastră și UE sunt parteneri care împărtășesc valori comune, cum ar fi libertatea, democrația, statul de drept și economia de piață, cum și respectarea drepturilor omului. Aceste valori comune sunt baza acordului comercial despre care discutăm astăzi, care are niște reguli ce stabilesc standarde cele mai înalte pentru tot, de la protecția mediului, a muncii până la dezvoltarea durabilă. Deci e un acord care cu siguranță va contribui la dezvoltarea socioeconomică a ambelor părți semnatare. Există așteptări de asemenea în legătură cu valorile de la baza acestui acord, care vor uh, ajuta o concurență economică sănătoasă și la o mai multă cooperare economică. Mai mult, UE și Japonia reprezintă 30% din PIB-ul mondial și 40% din comerțul internațional. Dacă vom avea un acord de liber schimb la un nivel atât de mare, acum în perioada protecționismului și antiglobalizării, absolut minunat. Acest, mesaj, acest uh, acord transmite un mesaj puternic lumii în legătură cu angajamentul nostru de a menține împreună o ordine economică globală bazată pe reguli. Federația Patronatelor Japoneze de asemenea salută procedurile și procesul uh, stabilit pentru cooperarea reglementară. Din 2014, Federația Patronatelor împreună cu Business Europe reprezentată aici de doamna Santos, au organizat reuniuni anuale pentru a discuta despre activitățile de cooperare. Acest dialog are ca scop să reducă măsurile non-tarifare, să armonizeze reglementările și practicile și să promoveze recunoașterea reciprocă a standardelor, regulamentelor și altor inițiative de reglementare în sectoare cum ar fi cel farmaceutic, chimic, medic, al uh, dispozitivelor medicale sau auto. Pentru promovarea cooperării reglementare, e important să existe un climat de afaceri serios prin uh, reducerea costurilor suplimentare și a efectelor negative asupra comerțului și investițiilor. Nu trebuie să existe cerințe de reglementare divergente, trebuie să existe, bineînțeles, dreptul de a stabili anumite politici publice, deci cum ar fi protecția mediului, siguranța persoanelor sau drepturile omului. Însă scopul general este să ne asigurăm că de pe urma comerțului și investițiilor pot câștiga toate părțile implicate. Un alt aspect important din cooperarea reglementară din acest acord de parteneriat economic vine din faptul că oferă un model pentru a configura o ordine economică globală compatibilă cu noile tehnologii și cu uh, noile modalități de a face afaceri și potențialul euronipon e enorm. Deci încurajăm semnarea și adoptarea acestor uh, uh, reguli și în restul sectorilor economice. De asemenea, inițiativele de cooperare reglementară sunt o bază de discuție cu puterile majore care fac de capul lor în mai multe domenii. Pe scurt, Acordul de parteneriat economic e o șansă excelentă pentru ca relațiile uh, euronipone să ajungă la un nivel și mai înalt și așteptăm semnarea, ratificarea și punerea în practică cât mai rapid acestei înțelegeri. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult! Următorul expert, domnul Frisonen, secretar general de la Copa Cogeca, deci um, reprezentantul uh, agriculturii. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a exprima punctul de vedere al agricultorilor și crescătorilor de animale europeni în legătură cu acest acord. Sunt de acord cu ceea ce spunea negociatorul șef nipon când spunea că UE și Japonia sunt pionieri în lume în ceea ce privește stabilirea de standarde comerciale și sper ca și celălalt partener major din afara acestei țări să vadă lucrurile la fel și să reacționeze în mod uh, uh, corect, însă nu e subiectul discuției de astăzi. Sprijinim acest acord cuprinzător între UE și Japonia, care reprezintă înțelegerea cea mai uh, cuprinzătoare încheiat de UE în domeniul agroalimentar. Japonia are o economie dezvoltată, o, o mare putere de achiziție. Deci ne așteptăm la mari uh, ocazii de creștere pentru exportatorii agroalimentari pe această piață atât de mare și sofisticată. Stelca, credem că acest acord e un pas important către o consolidare a relațiilor cu unul din partenerii comerciali esențiali, pe baza unor angajamente comune, pe niște reguli uh, bazate mm, pe ideea de a avea beneficii reciproce. Agricultorii UE și cei din Japonia au un rol foarte important în societățile lor și acest acord arată că pot fi îmbunătățite relațiile comerciale între regiuni unde uh, agricultura e agricultura făcută la nivelul familiei e esențială. Vrem uh, niște resurse naturale uh, gestionate în mod durabil. Mă gândesc aici la apă, la terenuri și așa mai departe. Cooperăm mult cu partenerii noștri japonezi și împreună cu colegii noștri din Japonia am înființat Organizația Internațională a Agricultorilor și de fiecare dată la negocierile OMC cam avem aceeași um, abordare. Și agricultorii niponi și cei europeni vor ca în negocierile multilaterale să se țină cont de îngrijorările specifice acestui sector și clar că respectăm mult colegii niponi și eforturilor lor uh, în acest uh, domeniu. După cum spuneam, marile companii, pentru marii parteneri, ar trebui, pe lângă asta, ar trebui să arătăm cât de important e rolul IMM-urilor în ceea ce privește promovarea comerțului și a relațiilor între societățile noastre și cetățenii noștri. Deci e ceva ce trebuie să fie un element strategic. Acordul de parteneriat economic vine cu așteptări mari și uh, în ceea ce privește înlăturarea barelor non tarifare, a reducerilor tarifelor, Asta va crea uh, oportunități excelente pentru exportatorii de produse agricole, de hrană, de băuturi, uh, carne de vită, vinul, brânzeturile, toate sectoarele de produse prelucrate vor avea de câștigat în ceea ce exporturile. Și acordul asigură un echilibru între uh, interesele ofensive ale UE și interesele specifice ale japonezilor. Noi exportăm către Japonia produse care nu intră în concurență cu producția locală, sectorul brânzetelor de pildă. În Japonia se crește, s-a crescut foarte mult consumul de brânzeturi, dar majoritatea acestora vin din export. Produsele agroalimentare europene vor putea să intere încet încet fără taxe pe piața japoneză, așa cum s-a spus. Eh, și bineînțeles că salutăm acest rezultat. Avem 120, Japonia are 127 de milioane de consumatori, importatori net de multe produse agricole. Importăm mai mult produse mm, agroalimentare decât materii prime și exporturile UE către Japonia în domeniu sunt în valoare de 6,4 miliarde anual. Asta înseamnă că Japonia e a cincea piață ca mărime pentru UE și deși Japonia e un mic furnizor de produse agricole, importurile către UE reprezintă doar 329 de milioane la produse agricole, însă această sumă s-a dublat practic în 4 ani. Sunt produse de calitate înaltă din Japonia sau specializate, cum ar fi carnea de vită Kobe, un produs foarte interesant și pentru piața europeană. Însă nu le spuneți asta producătorilor mei de carne de vită, care produc uh, carne um, de mare calitate. Deci și o ocazie pentru a coopera, a stabili standarde în comun și soluționa probleme de interes reciproc. Trasabilitate, securitate, indicații geografice, bunăstare animalelor, uh, măsuri fitosanitare. Deci salutăm toate progresele făcute la dosarul fitosanitar. Se recunosc standardele ridicate uh, europene din acest domeniu. Însă, încurajăm ambele părți să continue eforturile pentru recunoașterea prevederilor OMC, acordul SPS cu privire la regionalizare. E foarte important pentru agricultorii europeni. E un rezultat uh, care va avea importanță și uh, la următoarele negocieri comerciale uh, purtate de UE pentru a nu pune în pericol uh, uh, calitatea noastră uh, ridicată. Avem peste 200 de indicații uh, geografice cum ar fi uh, specul din Tirol, cheso uh, mangeco, whisky irlandez, prosecco. Sunt recunoscut și 24, 28 de aditivi folosiți uh, la vinuri și la alimentele prelucrate. E un acord care acordă o mare importanță întregi regiuni asiatice. Și e un element în plus uh, și pentru acordurile viitoare cu Singaporele, de pildă. Și e important ca după semnarea acestui acord să avem sprijinul Parlamentului European cât mai rapid pentru o ratificare rapidă a acordului. Trăim într-o perioadă mm, necertă pentru agricultorii europeni, deci ar fi binevenită semnarea și ratificarea rapidă a acestui acord și sunt convins că acordul de parteneriat economic UE-Japonia va oferi beneficii sectorului agroalimentar, însă de asemenea, trebuie consolidate relațiile între Comunitatea Agricultori Europeni și Niponi. Prin integrarea economiilor noastre vom avea și mai multe beneficii reciproce pentru a face față creșterii de uh, pentru a face față cererii crescânde de produse obținute uh, cu niște standarde și norme foarte ridicate. Vă mulțumim! Da, și uh, whisky-ul Matsaki e un produs interesant. Now from uh, Japan, from... Acum, din partea niponă, din partea Confederației Sindicatelor, domnul Cavaciva. Hai. foarte mult. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit și în special celor uh, Uh, de la prezidiu care și-au exprimat condolențe pentru uh, situația pe care o traversăm în momentul de față. Jutuc uh, este centrul din Japonia al um, sindicatelor reunite și noi protejăm uh, locurile de muncă și viața tuturor lucrătorilor și construim o mișcare pentru realizarea unei societăți sustenabile și inclusive. Recunoaștem importanța creării unui cadru pentru cooperare economică între Japonia și UE, care sunt parteneri comerciali majori astfel orientând um, economia japoneză spre o traiectorie de creștere sustenabilă și creând uh, locuri de muncă durabile. În plus, în contextul creșterii protecționismului în comunitatea internațională, acceptăm uh, um, încheierea acordului de parteneriat economic între UE și Japonia, pentru că acest acord reprezintă 30% din PIB-ul uh, global și va avea o semnificație imensă pentru promovarea comerțului liber. Jitu Grengo au uh, solicitat ca guvernele să facă eforturi pentru a asigura transparența negocieri, să protejeze drepturile lucrătorilor și să mențină standardele de siguranță de la nivel național prin intermediul um, formulării unor uh, a, declarații comune în colaborare cu Confederația Europeană a Sindicatelor și prin uh, activități de lobby direct. Un capitol uh, din acest acord uh, de parteneriat include comerțul și dezvoltarea durabilă, ceea ce, din perspectiva noastră, este salutar. Noi am uh, solicitat întotdeauna implicarea uh, tuturor actorilor în aceste negocieri. Din păcate, considerăm că nu au fost incluse suficiente prevederi care să asigure aplicarea legislației în domeniul legii. Din uh, convențiile Organizației Internaționale a Muncii, Japonia încă nu a ratificat două, Convenția 105 cu privire la abolirea muncii forțate și Convenția 111 cu privire la discriminare. Noi solicităm ca această deficiență să fie remediată cu promptitudine și ca toate părțile la acest acord să respecte pe deplin și să implementeze standardele uh, internaționale în domeniul muncii. Vom continua să monitorizăm acordul și vom face presiuni pe lângă Comisia Europeană, statele membre UE și guvernul japonez pentru a ne asigura că acordul de parteneriat economic uh, garantează drepturile lucrătorilor și protecție pentru aceștia. Jutu Rengo dorește să se asigure că acordul UE-Japonia contribuie la sporirea calității muncii și este o garanție și pentru muncă decentă, atât în Japonia cât și în Uniunea Europeană. Vom continua să lucrăm în acest sens și împreună cu că vom face consultanță pe lângă guverne și partide politice și vom solicita ca acestea să răspundă. Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul doamna Lia Lofret din partea Organizației Consumatorilor Europeni. Mulțumesc foarte mult! Noi reprezentăm 43 de uh, organizații pentru protecția consumatorilor din numeroase țări. Acordurile de parteneriat economic pot avea un uh, impact direct asupra consumatorilor, uneori uh, pozitiv, dar alteori și negativ. Noi, în principiu, suntem în uh, favoarea acestor acorduri de liber schimb, atâta timp cât vin cu beneficiu pentru consumatori, dar asigură și cel mai înalt nivel de protecție. Titlul acestui panel de discuție este interesant. Care sunt beneficiile pentru cetățeni și companii? Și în cazul uh, acordului de parteneriat cu Japonia, din păcate, nu prea există beneficii pentru consumatori, de aceea suntem puțin dezamăgiți și am să vă explic și de ce. În primul rând, uh, <clears throat> împreună cu Uniunea Consumatorilor din Japonia, am definit o listă de verificare pe care am transmis-o negociatorilor uh, ambelor părți uh, pentru a arăta ce fel de acord ar fi benefic în beneficiul consumatorilor atât în Japonia cât și în Uniunea Europeană. Și dacă ne uităm la rezultatele acordului și comparăm cu lista noastră de verificare, constatăm că sunt multe elemente bune, dar rămân și multe semne de întrebare, cel puțin pentru noi, și există și anumite părți care sunt dezamăgitoare. Pentru că primul element pe care ni l-am dormit în acest acord este să vedem cum anume consumatorii ar putea fi puși în centrul acestui acord. Și chiar dacă există anumite elemente pozitive, de pildă, prima dată o trimitere cu privire la informații, cu privire la taxe în domeniul telecomunicațiilor, roaming, și așa mai departe, măsuri uh, menite să promoveze încrederea consumatorilor. Toate acestea însă nu sunt bine coordonate între diferitele capitole ale acordului, ceea ce ne-a făcut să realizăm că în acorduri comerciale s-ar impune să existe un loc special pentru consumatori, de pildă sub forma unui capitol special pentru consumatori, așa cum există un capitol pentru IMM-uri. Nu am recomandat acest lucru pentru acest acord în speță, dar cred că ar trebui avut în vedere. Ar trebui să fie un capitol care să vină cu beneficii tangibile pentru consumatori și cu protecție pentru acestea, ceea ce această comisie de fapt a solicitat în uh, mai multe rânduri. Am văzut care a fost explicația comisiei în sensul că prețurile importate în Japonia ar trebui să devină mai ieftine. Dar aici avem un semn de întrebare, pentru că acest lucru arată că nu avem date clare în ceea ce privește legătura dintre tarife și cote și reducerea prețurilor pentru consumatori. Știm că Comisia analizează acest lucru și apreciem acest lucru, dar cred că trebuie să facem mai mult în această privință. Pentru că doar afirmație nu este suficientă pentru a avea susținerea organizațiilor pentru consumatori în această etapă. Ceea ce privește celelalte solicitări ale noastre, am vrut să ne asigurăm că acordul cu partenerii japonezi va asigura protecția consumatorilor în, și în ceea ce privește atragerea de investiții străine. Știm că lucrurile se discută în continuare și există o legătură între și că acordul de investiții va fi separat. Dar dacă Acordul <clears throat> pentru investiții va conține un sistem uh, judiciar care nu va permite uh, acționarea în justiție și din partea consumatorilor. Acest lucru nu va fi acceptabil. Și domnule Suzuki, spuneați ce îmbunătățiri ar putea veni în uh, discuțiile cu privire la investiții. În cadrul TTIP se vorbește și de tutun, deci putem vorbi și de interesul public în ceea ce privește fluxul de date. Și această temă a fost o linie roșie pentru noi, pentru a ne asigura că datele personale ale consumatorilor vor fi protejate în acord. Ne bucurăm așadar să uh, constatăm că s-a luat o decizie în direcția cea bună și acum există și o clauză de revizuire în capitolul pentru comerț al acestui acord. Deci va trebui să vedem cum funcționează. Alt semn de întrebare. Paralel, suntem mulțumiți că Comisia are o abordare foarte bună în ceea ce privește fluxul de date și protecția datelor în acorduri comerciale, datorită și bunei activități a Parlamentului European în această privință, dar tot va fi un semn de întrebare. Se va pune în aplicare cuvânt cu cuvânt uh, în următorii trei ani. În sinteză, pe partea beneficiilor, nu există beneficii clare pentru consumatori, nu vedem o schimbare de abordare în a plasa mai bine consumatorul în centrul acordului, ceea ce ne dezamăgește. În momentul de față nu vedem însă nici amenințări majore, dar va depinde de rezultatul discuțiilor cu privire la investiții și ce se întâmplă pe viitor cu fluxul de date. Dar mesajul cheie este că e păcat că în calitate de mișcare a organizațiilor pentru consumatori nu putem susține cu tărie acest acord. Sperăm că peste câțiva ani vom fi în măsură să revenim în această comisie și să spunem că susținem pe deplin un uh, acord cu Australia sau cu Noua Zeelandă, care spune consumatorul în centrul uh, acestor acorduri. Mulțumesc, președintele. Iată, doar uh, câteva minute pentru întrebări foarte precise adresate experților. Mulțumesc, da. Suntem conștienți de eforturile care se fac pentru ratificarea în Japonia a convențiilor OIM. Considerați că există semne că se va întâmpla ceva în viitorul apropiat? De pildă în ceea ce privește convenția privind discriminarea? Apoi, în ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementativ, întrebare adresată celorlalți invitați, ce așteptări aveți în privința mm, aplicării acestei cooperări uh, în cooperare reglementativă în cadrul acestui acord. Mulțumesc, domnul Buchner, acum. Mulțumesc, foarte pe scurt. Prima întrebare, tot în ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementărilor. Este oare cadrul potrivit pentru a cuprinde astfel de riscuri? Nu există oare pericolul ca atunci când uh, ne lăsăm influențată legislația foarte mult de un cadru în care economia este elementul definitoriu, să se facă lucruri care să nu fie foarte bune pentru populație. Vă amintesc că principiul prudenței în parte nu mai figurează Vă dau aici exemplu scandalului uh, Contergan. Și a doua întrebare. Ce se întâmplă cu fluxurile de date până la clauza de revizuire? Se va întâmpla exact așa cum se întâmplă, uh, cum figurează acum în acord? Va exista limitări? Regulamentul cu privire la protecția datelor se suspendă cel puțin uh, în parte sau temporar? <clears throat> Președintele, mă adresez experților. Cine dintre dumneavoastră dorește să uh, răspundă? Poate pe partea drepturilor lucrătorilor, uh, domnul Kawashima. Mulțumesc. Cred că întrebarea a fost dacă există semne că s-ar ajunge la ratificarea acestor convenții. Din păcate, răspunsul este nu atunci când Rengo a solicitat guvernului japonez să ratifice cele două convenții, sigur că noi încercăm. Asta um, de mersuri împreună cu ETUC. Domnul Suzuki a spus că guvernul japonez ar dori să avanseze în această privință. Cred că este totuși un semn pozitiv. Thanks a lot. On the regulator... Mulțumesc foarte mult. Pe cooperare în domeniul reglementa- reglementărilor. Cine dorește? Vă rog. Mulțumesc. le am spus la început că mm, și lumea afacerilor, ca și alte borți interesate, trebuie să joace un rol, dar mm, dezvoltăm deja această linie deja dinaintea acordului. Structura există așadar, putem propune teme, dar acest lucru sigur va, deține, va ține foarte mult de cadru din acest acord pentru a ne asigura că și alte părți interesate uh, vin cu propriile contribuții. Dar în calitate de lumea afacerilor, pentru că știm care sunt aspectele tehnice, sigur că dorim să colaborăm în pro- în continuare cu mm, diferitele sectoare tehnice în domeniul uh, automobilelor, chimic, farmaceutic și mai departe. Dacă îmi permiteți și mie să adaug câteva comentarii. În ultimii șase ani am avut discuții aprofundate în către în sectorul privat. La început au existat anumite neînțelegeri și au existat semne de, de a încerca să se protejeze propria piață. Dar acum discuțiile au avansat și recunoașterea reciprocă de asemenea este pe cale cea bună vom redacta un cadru care să includă nu doar sectorul privat, ci și cel public, care va încerca să prevină orice fel de riscuri neașteptate. Mulțumesc! În ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementărilor, există un dialog posibil, care este, desigur, voluntar între autoritățile de reglementare din Japonia și UE. Noi am preferat mai degrabă un dialog care să aibă loc în afara acordului comercial, pentru că nu este neapărat nevoie de un acord comercial pentru a avea o astfel de cooperare. Asta ar fi preocuparea noastră, pentru că problema cu cooperarea reglementativă în baza unui acord uh, comercial face ca primul scop al acestei cooperări să fie liberalizarea uh, comerțului și nu protecția consumatorilor. Deci noi ne-am fi dorit uh, ca acest lucru să se întâmple în afara acestui acord. Dar totuși uh, semnele sunt pozitive, avem multe așteptări. Pentru că și <clears throat> vedem ce se întâmplă în uh, dezbaterile care au loc pe în baza acordului între UE și Canada și sperăm că se va întâmpla același lucru și cu Japonia. Președintele, în ceea ce privește capitolul uh, legat de fluxul de date, ce se va întâmpla în acei trei ani uh, până când capitolul privind la protecția datelor va intra în vigoare? Eu cred că chestiunea este clară, nu există angajamente luate. ceea ce înseamnă că chiar dacă există fluctuatate între UE și Japonia și invers, lucrurile continuă așa cum sunt. Și aș reaminti că modelul uh, existent pe care l-am folosit și în uh, negocierile în curs respectă pe deplin regulamentul cu privire la protecția datelor. Și a mai fost o întrebare care mi-a fost adresată în ceea ce privește sistemul uh, de tribunale pentru investiții. Nu există o posibilitate pentru companii să obiecteze față de legislația europeană ca atare uh, pentru a reveni la cel caz în instanță uh, în domeniul tutunului. Philip Morris a pierdut uh, în Australia și a câștigat cazul și în fața OMC. Mulțumesc foarte mult! Iată, un prim început de analizare a acestui acord. Iar acum voi da cuvântul pe final raportorului pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să îndrăznesc să sintetizez dezbaterea noastră de astăzi. Am să las acest uh, lucru um, pentru rezoluția pe care o vom uh, <clears throat> adopta în septembrie. Dar ideea este că dezbaterea a început, mandatul este public, textul este cunoscut suntem în măsură să avem discuții în cunoștință de cauză, iar această audiere a venit cu informații importante. Iată că lipsește șase luni până la votul final, deci suficient timp pentru a analiza textul final și a asculta, asculta și părțile interesate. Aș mai spune că acest acord nu vine ca o surpriză pentru acest Parlament. Sigur că noi am monitorizat negocierile, ne-am exprimat preocupările, dar și susținere. Și acum rolul nostru este de a analiza textul uh, final, rezultatul în urma negocierilor și asta este treaba noastră în următoarele luni și aș dori să reamintesc colegilor că prin schimb de opinii va avea loc la finele lunii august iar în calitate de raportor permanent aștept cu interes colaborarea cu toți raportorii din umbră și toți colegii în următoarele luni. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc invitațiilor noștri. Președintele, mulțumesc iată deci că toată lumea are ocazia ca vara pe plajă să citească tot acordul comercial astfel încât în august să putem relua discuțiile cu raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult experților! Mulțumesc, Jean-Luc, mulțumesc, domnule Suzuki, pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și succes! So, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște. I understand why you would leave the room, but nu înțeleg neapărat de ce trebuie să părăsiți sala, dar oricum dacă doriți să o faceți, vă rog să o faceți în liniște. Următorul punct este punctul 6, Este un schimb de opinii cu Hilde Hardman, uh, șef uh, la uh, Serviciul de Instrumente pentru Politici Externe, în legătură cu procesul Kimberley. Dumneavoastră sunteți a acestui, depart- acestui departament și Ați venit aici pentru a ne informa în legătură cu progresele făcute în cadrul acestui proces. Dumneavoastră sunteți președinta în numele UE acestui proces uh, pe anul 2018. Dragi colegi, vă reamintiți că este vorba de unul din instrumentele de politică externă care ar putea avea un efect pentru îmbunătățirea situației uh, legate de diamantele care vin din zone de conflict. Prin urmare, Este un dosar extrem de important pentru noi. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-o acordați pentru a vă prezenta câteva elemente în legătură cu procesul de la Kimberley uh, în calitate de președintă uh, pe anul 2018. Acest proces a început în 2003 pentru a pune capăt uh, fluxului de diamante care vin din zone de conflict sau diamante care sunt utilizate pentru a finanța conflicte. Această schemă include 51 de părți și 81 de state și Uniunea Europeană este o parte unică reprezentată de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentul comercial al UE. Această schemă se bazează pe o structură tripartită, unică, care include sectorul civil, societatea civilă uh, și guvernele. Aceasta are efecte pozitive ceea ce uh, se poate identifica ca diamante care vin din zonă de conflict uh, Uh, această uh, cantitate a scăzut din 2003 până acum la sub 1%, ceea ce înseamnă foarte puțin. Procesul de la Kimberley ne-a ajutat să schimbăm și atitudinea la nivel global. Ne-a ajutat să răspândim ideea că uh, aceste resurse aparțin nu miliților, ci comunităților locale și ne-a ajutat să ne gândim încă o dată la uh, problema diligenței datorate și a impactului la nivel local. Trebuie să se facă și mai multe și nu putem uh, uh rămâne nepăsători pentru că există o adevărată urgență. Procesul acesta trebuie să țină cont de schimbările actuale. În 2011, comunitatea Kimberley Process a făcut eforturi deosebite pentru a ajunge la un ghid etic uh, pentru implementarea unui sistem de certificare, uh, efort care nu a dus la rezultate până acum. În 2016, participanții de la Kimberley Process au uh, uh, deschis o a doua uh, fereastră de revizuire care este deschisă până în 2019. Deci anul 2018 este anul în care UE deține președinția acestui proces și reforma se află în miezul președinției noastre. Noi facem uh, și încurajăm toate eforturile pentru a moderniza procesul de la Kimberley și pentru ca acesta să devină mai eficient. Uniunea Europeană a început uh, președinția acestui proces în luna ianuarie cu câteva obiective pe termen scurt. În primul rând, să susțină coerența între membrii structurii tripartite, deci guverne, mediu de afaceri și societate civilă. În al doilea rând, să uh, promoveze inițiative de construire de capacități și să crească stabilitatea și dezvoltarea durabilă în mineritul în zone aluviale și în mineritul artizanal și în al treilea rând, alături de vicepreședinte, India dorește să lanseze o agendă revizuită și reformată. Până acum am ajuns la câteva rezultate, dar bineînțeles suntem doar la jumătatea procesului. Societatea civilă s-a reorganizat în mod dinamic, în special pe partea Mm, Africii, și anume uh, Zela, un NGO din Africa care a condus societatea civilă și a avut rezultate foarte pozitive. În al doilea rând, țările din uh, așa numită uh, Uniune Manuv, Sierra Leone, Liberia și așa mai departe, toate acestea au ajuns la niște bune practici pentru o mai bună pentru o mai bună coordonare la nivel transfrontalier. În al treilea rând, se organizează dezbateri care sunt în curs în legătură cu gestionarea acestui proces de la Kimberley. Uniunea Europeană a făcut o evaluare a nevoilor în ceea ce privește secretariatul și fondul de asistență. Pe de altă parte, coordonarea făcută la nivelul subechipelor în documentele cheie ale procesului de la Kimberley. Aici, Uniunea Europeană a făcut o cartografiere a deciziilor administrative necesare, a declarațiilor și aspectelor tehnice. Procesul de la Kimberley este împărțit în uh, ședințe uh, intersesiune și plenare de-a lungul anului. Tocmai am avut această intersesiune la Anver în luna iunie și acea ședință ne-a permis să facem câțiva pași uh, înainte. În special am discutat o serie foarte largă de chestiuni care aveau de-a face cu procesul de revizuire și reformă. O prioritate cheie pentru președinția noastră este tocmai această dezbatere legată de reformă în procesul de revizuire a documentului cheie, care include și problema în domeniului de aplicare a procesului de la Kimberley, Uniunea Europeană dorește să continue munca pentru a convinge și pentru a implica cât mai mulți în uh, furnizarea de diamante curate. Această definiție a diamantelor curate este esențială pentru sistemul de certificare și aceasta este o parte integrală a um, agendei noastre de reformă. Pentru actualizarea definiției însă e nevoie de un consens, așa că probabil că vă dați seama că pentru 81 de state acest lucru nu este atât de ușor. Uniunea Europeană însă va face eforturi în acest sens. Poziția comunităților de minerit este esențială din acest punct de vedere. Uniunea Europeană va acorda o atenție deosebită și a cooperării interregionale care trebuie să se dezvolte, în special va acorda atenție mineritului artizanal și în solurile aluviale, E nevoie de uh, durabilitate, inclusivitate pentru societatea locală și responsabilitate la nivelul UE. E nevoie și uh, de un schimb de experiențe între comunitățile de minerit și în acest sens vom organiza un forum pentru mineritul artizanal și mineritul în zone aluviale în uh, Osaka, în Zambia, un uh, forum care va avea loc în septembrie. Plenara din 2018 va avea loc uh, între 12 și 16 noiembrie la Bruxelles și în altul reprezentant, doamna Mogherini, va deschide această sesiune plenară. Am prevăzut de asemenea să avem și un forum special în ceea ce privește uh, managementul ținând cont de mediu pentru minerit și uh, vom analiza și date statistice și uh, proceduri uh, în ceea ce privește evaluarea interpares, care este esențială pentru procesul de la Kimberley. Așa cum a spus doamna Mogherini, procesul de la Kimberley este o parte importantă pentru Uniunea Europeană pentru dezvoltarea durabilă este o parte importantă pentru pacea durabilă, pentru a preveni noi conflicte și pentru a reduce veniturile grupurilor teroriste și delinvente și este o parte importantă a muncii noastre pentru drepturile omului, pentru a ne asigura că diamantele uh, nu mai duc la sclavia modernă. Și aici mi-aș încheia uh, cuvântul introductiv și aștept uh, întrebările și comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, într-adevăr. Este o politică esențială pentru noi, pentru politica noastră externă și pentru uh, ca acest instrument să fie implementat. Doamna Hautala, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna Hardeman, pentru raportul pe care ne l-ați făcut în momentul acesta în care UE deține președinția procesului de la Kimberley. Aș începe cu un aspect pe care nu l-ați menționat și după aceea voi face comentarii pe marginea celor pe care le-ați declarat. E vorba de un regulament al Consiliului uh, care este în vigoare și care nu permite Parlamentului European să se implice. Deci, bineînțeles, e vorba de o afacere internă pentru UE, dar dacă există un proces de revizuire pentru procesul de luare de decizii pentru a trece de la un regulament al Consiliului la o procedură de codecizie în care Parlamentul European să fie implicat, bineînțeles că aceasta ar spori și mai mult nivelul de transparență care este absolut esențial pentru acest proces. Am auzit uh, vești foarte bune de la dumneavoastră. Am văzut cum Uniunea Europeană dorește să extindă domeniul de aplicare al acestui proces pentru a-l transforma într-un instrument uh, uh, care să lupte pentru drepturile omului și pentru o pace durabilă. Este esențial pentru că chiar dacă definiția conflictului ar fi revizuită, aceasta nu ar putea acoperi toate aspectele dezvoltării durabile. Deci uh, vreau să vă mulțumesc tocmai pentru această atitudine, această abordare. Ați uh, spus că punctul de vedere al comunității uh, miniere este esențial și vreau să vă întreb dacă există o abordare globală pe care Uniunea Europeană dorește să o promoveze în cadrul acestei președinții și dacă va exista o clauză de revizuire pentru regulament în cazul în care regulamentul va fi revizuit. Este un regulament care are deja 16 ani, care a fost foarte puțin modificat până acum. Vreau să vă întreb dacă acest concept de due diligence a evoluat până acum și dacă n-ar fi cazul să îl definim mai bine. Nu știu dacă vor exista obligații de raportare pe această temă a diligenței datorate de către părți în acest proces. O ultimă întrebare legată de ONG-uri. Ați vorbit despre rolul uh, de lider al uh, ONG-ului Zela din Zimbabwe. Este adevărat însă că alte ONG-uri uh, sunt oarecum nerăbdătoare și s-au retras din proces. Este adevărat? O altă întrebare. În regulament nu se spune nimic despre tranzitul de diamante și nu știu dacă statele membre ar trebui să se pronunțe în acest sens în cazul în care nu se îndeplinesc criteriile procesului de la Kimberley privește tranzitul. Mulțumesc și acum domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru informarea uh, pe care ne-ați prezentat-o legată de procesul de la Kimberley. Cred că președinția UE ar trebui să fie o adevărată ocazie pe care să o utilizăm din plin. Hmm, poate nu dețin toate datele referitoare la acest proces în ultimii ani, însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, s-au înregistrat multe progrese pozitive pe care bănuiesc că le-ați și măsurat pentru că ne-ați prezentat anumite date statistice. Mi-aș dori de aceea să facem legătura cu munca noastră în ceea ce privește regulamentul uh, pentru uh, mineralele care vin din zona de conflict de aici, de la Parlament, pentru că avem niște concluzii importante pe care le putem trage și aș putea spune, cred, că o astfel de concluzie este că toți actorii de pe piață sunt implicați, deci că trebuie să ne consultăm cu ei toți, să-i includem, așa cum s-a întâmplat în procesul de la Kimberley, pentru că este un proces uh, atât la nivel guvernamental cât și la nivelul industriei. Cred de aceea că și capacitatea la fața locului este foarte importantă, pentru că indiferent ce încercăm să construim, indiferent care sunt obiectivele politicii noastre de dezvoltare, dacă nu avem uh, capacitate la fața locului, dacă nu avem parteneri la fața locului, atunci nu pot schimba viața oamenilor de acolo. Deci ceea ce ne dorim noi până la urmă este tocmai asta, să schimbăm viața oamenilor și asta mă aduce la modificarea domeniului de aplicare, care era unul foarte îngust pentru procesul de la Kimberley, pentru că acesta a început în 2002, uh, dacă nu greșesc, aveam uh, o situație din Africa și noi ne doream să rezolvăm acele probleme de la momentul respectiv. Lucrurile s-au schimbat însă între timp și cred că procesul de la Kimberley ar trebui să se întoarcă către obiectivul său principal uh, și anume de dezvoltare durabilă în țările partener. Ați vorbit și despre procesul de revizuire și agenda de reformare a procesului de la Kimberley. Eu cred că o astfel de reformare și revizuire este posibilă doar dacă implicăm pe toți uh, actorii uh, de pe piață, pe toți cei implicați în lanțul de diamante, în uh, nivelele de guvern, în diversele state parteneri cu care lucrăm. Știm că avem și state eșuate, avem state non-funcționale în multe din acele regiuni. Deci probabil că într-una din capitalele Uh, acestor state nu se poate rezolva totul, deci trebuie să mergi peste tot la fața locului și acesta trebuie să fie și obiectivul nostru și bineînțeles asta se poate face doar incluzând societatea civilă. Aș vrea să înțeleg mai bine de aceea, nu știu dacă am înțeles bine, dar se pare că obiectivul procesului de revizuire ar trebui să fie următorul. În primul rând, definirea și extinderea domeniului de aplicare și după aceea modernizarea uh, guvernării procesului de la Kimberley și vreau să vă întreb cum este posibil, pentru că e o organizație care se bazează pe existența membrilor ca la OMC, deci uh, se bazează pe unanimitate. Nu poți să schimbi uh, cu decizii bazate pe majoritate. O altă întrebare. Am înțeles că sunt propuneri în ceea ce privește înființarea unui secretariat permanent pentru acest proces de la Kimberley, care nu există la ora actuală. Nu știu dacă ne puteți spune mai multe despre acest secretariat. Este o posibilitate reală sau este doar o dezbatere? Pentru că dacă ar fi o posibilitate reală, aș merge mai departe și v-aș întreba, credeți că Uniunea Europeană ar putea deține secretariatul permanent sau măcar unul din state, una din statele membre ar putea avea acest secretariat permanent, este doar o întrebare, dar mi se pare extrem de relevantă. Și încă două întrebări. Îmi pare rău, dar, domnule președinte, cred că avem ceva timp la dispoziție. Procesul de la Kimberley a lucrat recent și cu OCDE-ul. Nu știu dacă ne puteți da mai multe informații, pentru că discutăm despre due diligence, avem uh, uh, tot dosarul al mineralelor din zone de conflict la care am lucrat în ultimii ani pe această temă și, din punctul meu de vedere, OCDE-ul este un partener foarte valoros. Se poate lucra cu OCDE-ul sau nu și a dat rezultate sau nu până acum? Și o ultimă întrebare, un pic mai problematică, pentru că discutăm cu toții despre migrație. Uh, și migrația va veni aici și va fi o problemă și peste 5 ani și peste 10 ani pentru Uniunea Europeană, deci nu va dispărea această problemă dintr-o dată. Unele dintre aceste țări sunt surse de migrație ilegală către UE. Sunt migranți economici de multe ori care vin de acolo. Dumneavoastră considerați uh, că acest proces de la Kimberley s-ar putea transforma în altceva care să ofere o perspectivă economică pentru țările parteneri din regiune și care să aibă consecințe asupra acestui proces uh, migrațional, deci pentru a reduce presiunea uh, migrației asupra UE, să zicem, în următorul deceniu sau decenii, deci nu e vorba de o perioadă scurtă de, de timp, ci una mai îndelungată. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dumneavoastră și uh, colegilor care mi-au adresat întrebări. Așa cum ați spus pe bună dreptate, domnule Winkler, acest proces a început uh, într-un moment foarte diferit de cel de astăzi, moment sau context în care existau războaie devastatoare, războaie civile în Africa Occidentală, Diamantele se utilizau tocmai pentru a finanța aceste conflicte. Nu știu dacă ați văzut filmul Blood Diamond, pentru că acesta cred că reflectă foarte bine realitatea despre care vorbim. Deci, dacă ținem cont de acest context, procesul de la Kimberley a, a țintit tocmai această chestiune specifică. Să evite Uh, posibilitatea ca diamantele să financeze sau să ducă la uh, războaie civile. Și din punctul acesta de vedere, uh, procesul de la Kimberley a fost un adevărat succes. Iată, au trecut aproape 20 de ani și situația într-adevăr s-a schimbat și trebuie să ne asigurăm că acest proces uh, va ține cont de noul context, uh, că se va adapta, ceea ce nu este ușor. M-aș referi acum la această chestiune a due diligence, diligența datorată și legătura între procesul de la Kimberley și OCDE și care este legătura cu ceea ce face UE prin uh, regulamentul pentru mineralele din uh, zonele de conflict în care nu sunt incluse și diamantele. Se înțelege din ce în ce mai mult și dacă ținem cont și diamantele uh, sintetice care există din ce în ce mai mult pe piață și există o cerere din ce în ce mai mare pentru aceste diamante deci, la nivelul industriei se consideră din ce în ce mai mult și de către anumite țări producătoare că trebuie să se acorde foarte mare atenție acestei probleme a due diligence. Pe de altă parte, există și ezitări și oarecare reticență, aș spune, față de posibilitatea de a schimba acest proces de la uh, Kimberley dintr-un proces cu un obiectiv unic într-un proces uh, cu mai multe obiective, deci depășind cadrul de acțiune pentru care a fost creat. Bineînțeles, există această reticență față de posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare pentru a include drepturile omului sau probleme legate de uh, Uh, piața muncii pentru țările producătoare și nu numai. Uh, China și India sunt părți importante în procesul de la Kimberley, sunt uh, țări care țări șlefuitoare ale diamantelor brute. Dacă ne gândim la legătura cu OCDE-ul și acest concept de due diligence, există voința de a vedea cele două ca procese complementare. Uh, procesul de la Kimberley se ocupă mai ales de origine și de diamantele brute, iar OCDE-ul analizează în special uh, următoarele etape din proces și a invitat industria. Industria, de altfel, pentru prima oară a participat anul acesta la forumul de primăvară al OCDE-ului și și-a exprimat uh, dorința de a fi inclusă în mod voluntar în proces. După cum știți, uh, la procesul de la Kimberley, guvernele sunt actorii principali, însă în cadrul OCDE-ului, industria este principala reprezentantă. La momentul acesta nu vorbim neapărat de o fuziune între cele două procese, ci de o uh, nevoie sau o voință de a le vedea ca și complementare, ceea ce este absolut necesar Așa cum spuneați și dumneavoastră, uh, lucrăm aici uh, într-un uh, proces de unanimitate. Avem 81 de participanți, deci pentru orice schimbare e nevoie de timp și nu e deloc ușor. Ați menționat și regulamentul și aș putea face câteva comentarii despre acesta. Regulamentul utilizat de UE pentru implementarea procesului de la uh, Kimberley este un uh, regulament comercial, uh, VAMAL, care funcționează bine. Uh, sunt șase locuri în Uniune pe unde intră sau ies uh, diamantele brute, deci această problemă a tranzitului nu este neapărat atât de importantă pentru UE, pentru că dacă un diamant brut ajunge în UE, trebuie să intre prin uh, unul din aceste șase locuri care funcționează foarte bine și dacă iese din UE, de asemenea, trebuie să treacă prin unul dintre aceste șase locuri și uh, deci printr-unul din cele șase state membre care uh, au voie să importe sau exporte diamante brute. Deci această chestiune a tranzitului, din punctul meu de vedere, nu mi se pare atât de relevantă. Regulamentul, uh, într-adevăr, nu permite codecizie, S-a menționat deja uh, problema pe care ați uh, menționat-o și dumneavoastră, doamna Hautala, problema codeciziei, care este una general valabilă și dacă vom reuși să facem progrese în procesul de revizuire, e clar că va trebui să deschidem acest regulament. Cred că la momentul acesta încercăm, pe de o parte, să conducem această revizuire, dar, pe de altă parte, suntem atenți la ce se mai întâmplă uh, și în cazul în care va trebui vom uh, adapta regulamentul. Este o temă pe care cu siguranță o vom trata. Ați vorbit și despre domeniul de aplicare și așa cum v-am spus, se înțelege la nivelul uh, industriei și de asemenea uh, țările producătoare, unele dintre ele, Înțeleg acest lucru. Dacă e vorba de diamante, diamante pentru bijuterii, de exemplu, și consumatorul își dă seama că nu e vorba de un lucru pe care îl cumperi în fiecare zi sau fiecare săptămână. Este un produs cu o latură emoțională puternică și uh, industria și țările producătoare, precum și consumatorii, sunt conștienți de acest lucru. Însă, de aici până la posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare, mai e un pas de făcut și m-ați întrebat dacă există reticență. Uh, da, există reticență din partea mai multor participanți. Am menționat China, uh, Rusia, dar pot menționa și țări producătoare, cum ar fi, de exemplu, Africa de Sud sau Botswana, țări care au o reputație bună ca țări producătoare. Acestea uh, ne spun că procesul de la Kimberley a funcționat bine, a dat rezultate și că uh, toate aceste chestiuni, uh, dreptul muncii, drepturile omului, toate acestea sunt deja incluse în alte angajamente internaționale, în cadrul altor instrumente și că dacă am dori ca procesul de la Kimberley să se extindă, atunci riscul ar fi ca obiectivele să nu mai fie atinse și să subminăm practic întregul proces. Ceea ce încercăm practic să facem acum este să avem o dezbatere, să încercăm să ne gândim, să reflectăm la aceste aspecte dar uh, nu vorbim neapărat despre o schimbare concretă a definiției utilizată pentru diamantele care vin din zone de conflict. Și pe de altă parte încercăm să fim transparenți, să uh, rezolvăm aceste probleme și nu există nicio garanție că până la urmă vom putea schimba definiția asupra conflictului în timpul președinției noastre, sau până în 2019. Și dacă mai am timp, domnule președinte, da. Cu toții înțelegem că trebuie să vedem care este situația comunităților de minerit, ce se întâmplă cu mineritul artizanal. Iată, deci, o conștientizare din ce în ce mai prezentă. Mineritul artizanal și din uh, terenuri aluviale reprezintă uh, foarte puțin din uh, producția globală. Pe de altă parte, este un minerit care este în scădere și dacă ne gândim și la diamantele sintetice care apar pe piață, o companie precum de Bars și ea începe să producă astfel de diamante Uh, și a pierdut uh, credibilitate din această cauză. Dacă ne gândim deci la această situație, ne putem gândi la un minerit uh, în terenuri aluviale sau artizanal care devine derizoriu și uh, problemele etice legate de minerit ar deveni din ce în ce mai nereprezentative. Tocmai de aceea am uh, acordat o atenție deosebită mineritului artizanal și în zone aluviale. Și există un interes foarte mare față de acest aspect din partea țărilor producătoare africane, de exemplu am observat că se dorește să se facă ceva și am deschis noi forumuri de discuție, am introdus uh, noi capacități, utilizăm instrumentul de parteneriat tocmai pentru a realiza activități esențiale. Societatea civilă este și ea alături de noi, uh, condusă de un uh, ONG din Zimbabwe. Avem un grup de lucru cu un nou președinte începând uh, din anul acesta, Republica Democratică Congo, uh, un grup de lucru specializat pentru mineritul artizanal și din soluri uh, aluviale, dar se pare că ducem aici o luptă contra cronometru. Așa cum spuneați, domnule Winkler, până la urmă ceea ce contează este să îmbunătățim viața oamenilor. Și atunci când s-a inițiat acest proces, ă, felul în care ne aduceam contribuția la această îmbunătățire a vieții zilnice era să luptăm împotriva conflictelor. Acum trebuie mai degrabă să ne ocupăm de situația comunităților ă, care se ocupă de minerit prin îmbunătățirea acestei definiții, dar și prin alte mijloace. De exemplu, în ultimii ani s-au făcut tot felul de declarații care au fost adoptate în cadrul procesului de la Kimberley, tocmai pentru a face ceva uh, legat de situația acestor comunități. Deci lucrăm foarte mult cu campanii de conștientizare. Doamna Hautala, ați spus că există și ONG-uri care au părăsit acest proces. Este adevărat. Știți că ONG-urile au avut un rol esențial pentru ca procesul de la Kimberley să-și ia avântul. Anul trecut, un ONG canadian, Impact, conducea o coaliție a societății civile pe care a părăsit-o spunând că uh, simțea că poate să facă mai mult lucrând din afară decât dinăuntru. Noi respectăm, bineînțeles, acest punct de vedere și continuăm să implicăm alte ONG-uri care sunt în afara procesului de la uh, Kimberley în procesul nostru de deliberare. Avem și ONG-uri africane care sunt prezente mereu alături de noi. Și, dacă îmi permiteți, aș mai răspunde câtorva întrebări pe care mi le-a adresat domnul Winkler, domnule președinte. This is a possibility. Ceea ce privește guvernanța acestui proces și găzduirea unui secretar general. Trebuie să înțelegem că în cadrul acestui proces de la Kimberley noi trebuie să fim modești în ceea ce privește înființarea unui secretar general. Cine ar urma să-l financeze? Uh, uh, uh, Cine ar urma să fie responsabil pentru un astfel de secretariat general? În momentul de față au loc discuții în legătură cu înființarea unei mici echipe care să-l ajute pe președinte însă nu e ceva care ar trebui să capete proporții majore întrebați dacă ar putea fi găzduit un astfel de secretariat general într-o țară UE. Poate cam greu, deoarece cam toată lumea crede că secretariatul ar trebui să fie într-un loc neutru, dar când știm că peste 80% din diamantele mondiale trec prin UE, mai exact prin Anver, nu știu dacă UE ar fi un loc neutru. Poate dacă ar fi la Viena, împreună cu alte organizații internaționale. Acum, întrebarea cu privire la migrație. Trebuie să dăm dovadă de realism. Pentru economiile țărilor unde sunt căutate diamantele în mod artizanal, da, e un uh, sector important, dar nu chiar atât de major. mai ales că ponderea diamantelor obținute prin metodele artizanale e în scădere. E un element, dar nu cred că e esențial în ceea ce privește fenomenul migrației. Mulțumim foarte mult, spune președintele, pentru această prezentare cuprinzătoare și vă urăm mult noroc la conferința din noiembrie, nu spuneați? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. So, one minute break because to switch off the... O scurtă pauză pentru a întrerupe transmiterea pe internet. Următoarea reuniune e cu ușile închise.